Sí, sí, no pasa nada. Ok. Let's start again. Bun, haideți să redemarăm. Vă rog să vă ocupați locurile. Primul punct din această după-amiază De dimineață, coordonatorii de la PETI au hotărât că președinta va vorbi cu președinții de la Envi și de la Agri pentru a găsi o soluție cu privire la audierea, cu privire la reevaluarea populației de lupi în Europeană. Apoi, proiectul de ordine de zile pentru reuniunea de, din noiembrie a fost adoptat. Procedura de urgență nu se va aplica în cazul petiției 814 din 2019 Petițiile 271 din 2019 și 386 și 174 din 2018 și 194 din 2017 se vor adăuga la ordinea de zi din noiembrie. Adam Cosa și um, Alex Aliba se vor, um, vor reprezenta um, PETI în cadrul Uniunii Europene cu privire la uh, Convenția Națiunilor Unite cu privire la drepturile persoanelor cu um, um, disabilități pe picior de calitate. Massimiliano Speriliu a fost numit reprezentant al, la rețeaua pentru gender mainstreaming, apoi planificarea um, reuniunilor pentru 2020 a fost aprobată și Peti va elabora un uh, aviz cu privire la raportul jurii monitorizarea aplicării dreptului european pe 2017 și 2018 cu un raportor de la SNP. Vor avea loc trei audieri în primul semestrului, semestru din 2020, în primul rând mm, materii plastice și uh, gestiunea deșeurilor, apoi drepturile consumatorilor în sectorul aviației și mm, uh, în caz că mm, uh, avem această evaluare audieri privind reevaluarea populației de lupi în decembrie. Atunci va fi o a treia audiere organizată cu privire la mm, tratamentul mm, fermierilor mm, care să fie echitabil în întreaga Europa și vom avea două vizite de constatare pentru prima parte a lui 2020, Bulgaria în 24-28 februarie, Polonia 18-22 mai și s-a convenit cu privire la o vizită în Slovacia în caz că una dintre primele două nu se întâmplă. Punctele 10 și 11 se vor trata în procedură scrisă. Let's go to the next point. Să trecem așadar la următorul uh, nostru punct uh, de pe ordinea de zi. Voi vorbi spaniolă. La ce punct am ajuns? 12. Aici avem mai multe petiții 545 din 2015, 629 din 2016, 1068 din 2017, 1141 din 2017, 1188 din 2017, 1231 din 2017, 11 din 2018, 149 din 2018, 412 din 2018, 1064 din 2018, 256 din 2019. Toate se referă la transportul animalelor vii către locul de sacrificare și e vorba de protecția animalelor în timpul transportului și operațiuni conexe. Deci tot ce ține de aceste petiții din partea diferiților petiționari din naționalități diferite, din state diferite, care se referă la transportul animalelor vii în scopul sacrificării. Avem mai mulți uh, petiționari prezenți, doamna Manuela Giacomini, care reprinzită comi- um, uh, petiția 1231 din 2017 în numele uh, Fundației pentru Bunăstarea Animalelor. Vă urăm bun venit și vă acordăm 5 minute ca să ne explicați petiția dumneavoastră. Mulțumim! Grazie mille per la parola. E... Eh. Mulțumesc! foarte mult pentru faptul că mi-ați dat cuvântul. Și după cum știți, ultima dată când s-a discutat uh, petiția mea, în iulie 2018, Comisia pentru Petiții a decis să mențină deschisă petiția în așteptarea finalizării auditului din partea Comisiei Europene, care a avut loc în Croația, Slovenia și Spania pentru a verifica respectarea regulamentului numărul 1 din 2000. 2005. Aceste audituri au avut loc și au fost publicate și rapoartele aferente. Și în acest sens, aș dori să evidențiez uh, rezultatele alarmante care au rezultat și care nu doar confirmă ceea ce am denunțat noi în 2017 pe lângă Comisia Europeană, ci pune în lumină și alte încălcări, nu doar a regulamentului din 2005, dar și a regulamentului 800 din 2004. De fapt, cele oficialii din cele trei state au elaborat documente în care sunt uh, indicați veterinarii autorizați pentru punctele de ieșire și, de asemenea, pentru aprobarea navelor de transport. Ceea ce ar fi un lucru pozitiv dacă um, aceste controle care apăreau în controle oficiale ar, ar corespunde cu regulamentul din 2005 și încălcând multe prevederi pentru bunăstarea animalelor, dar și pentru respectarea mediului. În conformitate se vede că încălcarea de către aceste state membre a regulamentului nu sunt cazuri izolate, ci o practică. Se poate verifica acest lucru prin rapoarte publicate pe pagina Comisiei. De fapt, rezultă din practică că nici o autoritate competentă nu verifică cine este transportatorul responsabil pentru responsabil pentru transportul pe mare, care ar trebui indicat la căsuța 64. În plus, în um, documentele de călătorie, care sunt um, verificate, așa cum se arată în auditul Comisiei Europene, se indică ca destinație finală portul din care pleacă animalele. încălcând astfel decizia Curții Europene de Justiție 424 în 2013. Practic, structurile la dispoziția animalelor sunt insuficiente. Veterinari în punctele de ieșire nu au nici experiența necesară pentru a inspecta navele în mod adecvat. Și, așa cum se arată și în raportul cu privire la Croația, și se vede acolo că controlele durau doar o oră pentru o navă. În plus, autoritățile centrale nu verifică dacă controlele autorităților din punctele de ieșire ar fi eficiente și acest lucru nu dăunează doar animalelor, ci constituie și o distorsiune la adresa concurenței pentru că uh, Iată, um, anumite state membre au o manieră mai elastică de a aplica regulamentul. În alt caz, s-a constatat în România, unde 700.000 de oi au fost exportate către Orientul Mijlociu în pofida um, intervenției comisarului de resort și care au ajuns să moară de căldură. Astfel se încalcă normativele europene cu privire la uh, condițiile de transport pentru animale. Sunt încălcări sistematice. Oare ce să facem? Să așteptăm că ca astfel de nave să și sub un uh, steag uh, străin să eșueze cu toate animalele de la bord pentru a convinge Comisia Europeană că este o situație urgentă. De aceea este nevoie să dăm un mesaj rapid statelor membre, trebuie deschisă o procedură de încălcare a tratatelor. Normativa europeană cu privire la bunăstarea animalelor pe durata transportului trebuie respectată, la fel ca și regulamentele economice ale Uniunii Europene dacă nu există suficiente elemente pentru deschiderea procedurii de încălcare a tratatelor împotriva acestor state membre, atunci solicit uh, membrilor Parlamentului European de a lua măsurile adecvate pentru a garanta respectarea regulamentului cu privire la bunăstarea animalelor pe durata transportului. Mulțumesc! Și, și acum, în numele Comisiei, doamna Ana Ramirez Vela. Thank you, Madam Chair. Uh, vă mulțumesc, doamnă președinte. Voi face o actualizare, uh, fac o separare între transportul rutier și cel uh, maritim și mă voi concentra mai mult pe rezultate, mai puțin pe măsuri neapărate. Vreau să fiu să fie foarte clar că e un domeniu foarte important pentru comisie, a fost selectată ca prioritate pentru bunăstarea animalelor și în ultimii ani am lucrat din greu la acest subiect. Cum spunea și petiționarul, am uh, finalizat o serie de audituri uh, atât în ceea ce privește transportul rutier cât și cel maritim, dar am hotărât să mai facem și altele. Am fost săptămâna aceasta în România și uh, în Franța o să fim pentru transportul maritim anul viitor. Finalizăm toate informațiile și avem două rapoarte, unul pentru transportul rutier și unul pentru transportul maritim, care sunt gata să fie publicate. Așteptăm noua comisie să își intre în prerogative. Trebuie să menționez că sunt 13 state membre care au raportat măsuri, au implementat măsuri pentru a opri transportul când uh, temperaturile depășesc 13 grade sau mai mult și sunt altele care nu exportă animale pe șosele. În ceea ce privește frontiera între uh, Bulgaria și Turcia, uh, transportul de animale a scăzut. Uh, perioadele de mm, risc maxim sunt iulie și august, iar în 2017 am avut peste 1600 de transporturi, care mm, s-au redus la 965 de transporturi în 2018, iar anul acesta doar 556 mm, de transporturi. O reducere însemnată de asemenea, a fost o scădere și a numărului uh, de state membre care au uh, transportat animale. O altă evoluție importantă este că um, punctul de control uh, în dreptul Turciei este deschis acum 24 de ore pe perioada verii, um, lucru care a scăzut însemnat timpul în care de timpul de așteptare pentru transporturile de animale vii și acest lucru sigur a îmbunătățit situația animalelor la frontieră. Din ce ne raportează ONG-urile privind protecția animalelor, în ultima vară n-au fost uh, probleme însemnate la frontiera bulgaro-turcă, lucru pentru care trebuie să ne felicităm în ceea ce privește conformitatea. Am avut uh, conformitate de peste 97% la frontierele externe. Mă refer aici la regulamentul privind transportul rutier. Conformitatea este de peste 97%, ceea ce rezumă actualizările, evoluțiile de la ultima audiere privind această petiție. În ceea ce privește transportul maritim, așa cum uh, explica petiționara, uh, au fost o serie de audituri, uh, s-au făcut constatări importante. Comisia deja a început să ia măsuri și în acest sens am contactat Agenția pentru Siguranța Maritimă bazată la Lisabona și am convenit cu aceștia că se vor implica în inspectarea navelor uh, Um, acest lucru fac pentru siguranță maritimă, dar și pentru chestiuni de mediu și în felul acesta statele membre vor putea să aibă parte de sprijin și de formare, dar și să fie în contact direct cu autoritățile maritime și ne așteptăm la rezultate asemănătoare uh, de la agenție și în domeniul uh, uh, acesta nou, deci cum, cum, cu ce fac în prezent, armonizare și standarde mai ridicate pentru nave. În felul acesta, asigurându-se și o concurență echitabilă, navele nu vor putea așadar să meargă în diferite state membre pentru a încerca să obțină aprobarea, pentru că autoritățile veterinare vor putea să vadă rezultatele tuturor inspecțiilor pe care le-au uh, realizat oricare dintre celelalte state membre în, pe navele respective și, de asemenea, și detaliile acestora. Deja am uh, avem dispoziții financiare pentru anul viitor și discutăm cu agenția specificațiile tehnice. Sperăm așadar că măsurile vor uh, fi aplicate deja la începutul anului viitor. Încă o evoluție este că am uh, luat contact cu statele terțe care primesc animale vii pe mare și am ajuns la un acord cu Israelul, de exemplu, care primește în medie șase nave pe săptămână și au început să trimită uh, Uh, informații ca răspuns, lucru care a dus la rezultate foarte bune, de exemplu în ceea ce privește sistemul din uh, Portugalia, care este principalul um, expeditor uh, pentru a vedea exact cum, uh, care este situația stocurilor, dacă este o problemă cu nava, cu personalul sau dacă e vorba de probleme legate de structura navei, de uh, distribuirea animalelor și așa mai departe. Acestea sunt actualizările mele. Mulțumesc foarte mult! Muchas gracias! Mulțumesc foarte mult! Urmează acum grupurile parlamentare. Doamna Kirton. Thank you very much and, uh... Mulțumesc și mulțumesc petiționarilor. Mulțumesc pentru că ați revenit în comisia noastră pentru a menționa această problematică esențială. Transportul animalelor vii uh, a preocupat Parlamentul European de multă vreme și avem uh, un intergrup uh, pentru drepturile animalelor și bunăstarea animalelor și am văzut că acest subiect a fost menționat imediat după alegerile parlamentare în plenară ca prioritate a fost menționată și cred că convingerea Parlamentului de a duce mai departe lucrurile, de a face progrese, există și salut și um, raportarea din partea Comisiei cu privire la măsurile luate de la uh, ultima uh, examinare a acestor uh, petiții și uh, Cred că există preocupări uh, uh, larg răspândite în continuare cu privire la tratamentul animalelor uh, în vii în timpul transportului. Eu aș dori să nu mai aibă loc deloc astfel de transporturi în Europa și cred că mm, este logic să păstrăm aceste petiții deschise, să existe presiune în continuare să se facă și mai mult. La nivel, să spun, mai intern, este deprimant să vedem că această chestiune pentru care am tot zbătut în Parlamentul European deja de mulți ani, în Parlamentul acesta se folosește cinic de către, Parlamentul, de către primul nostru ministru astăzi în Manchester la discursul la conferința Partidului Conservator, a folosit cinic um, transportul acesta în scopul sacrificării ca uh, un exemplu bun uh, pentru a pleca din Europeană fără un acord sau cu un acord foarte, foarte limitat și ce oportunități ar reprezenta pentru Regatul Unit. Trebuie să spun că în calitate de membru al intergrupului Parlamentului European pentru uh, bunăstarea animalelor n-am fost niciodată abordată de un uh, um, parlamentar conservator uh, ca să se implice activ pentru interzicerea transporturilor vii. Mi se pare cinic să amesteci lucrurile. Această chestiune esențială socială pentru a o folosi în tactici din acestea politice în contextul Brexit. Chiar regret că este o decizie pe care a luat-o astăzi Boris Johnson și dacă vrem să îmbunătățim cu adevărat situația pentru animalele noastre în Europa, trebuie să avem norme uh, mai puternice în întreaga Uniune Europeană, iar ideea că dacă plecăm noi Regatul Unit uh, uh, s-ar îmbunătăți uh, situația animalelor este complet falsă și este înșelătoare în mod intenționat. Și tocmai a spus-o Boris Johnson acum trei ore la Manchester și cred că menționam că trebuia să spun și eu astăzi la Parlamentul European trebuie măsuri în ceea ce privește transportul de animale vie în întreaga Uniune Europeană și și sprijinim să sporească auditurile din partea Comisiei, astfel încât să îmbunătățim situația animalelor noastre, indiferent unde s-ar afla aceasta. Mulțumesc, doamna Evi. Grație mult, președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc ca petiționarei și celorlalți uh, petiționari pentru aceste petiții, care iată se întorc în Comisia pentru Petiții pentru o nouă discutare. Din păcate, nu avem argumente noi, așa cum au spus și colegii, după ani și ani, iată că tratăm aceeași temă pentru că problema nu s-a rezolvat. Astăzi, Comisia Europeană ne spune că mm, există o inițiativă sau inițiative pentru mm, încercarea de a îmbunătăți sistemele de control, dar uh, există evident o mare lipsă atât în ceea ce privește acțiunea Comisiei cât și a statelor membre în respectarea regulamentului numărul 1 din 2005. Este o certitudine, la fel cum e o certitudine și faptul că acest Parlament nu a reușit ca în mandatul precedent să uh, organizeze o comisie de anchetă. Eu mi-aș dori ca în momentul de față să existe condițiile necesare pentru a face lumină în această chestiune, pentru că Parlamentul a denunțat în repetate rânduri încălcarea acestor prevederi de către statele membre și lipsa de acțiune a Comisiei față de acest lucru. În raportul care Uh, care a fost elaborat de Parlament, uh, chiar și cu ajutorul acestei comisii, în baza multor petiții pe care le-a discutat, uh, nu s-a întâmplat nimic. Nu s-au redus timpii de călătorie, standarde mai severe, interdicția de a exporta în afara Uniunii Europene, pentru că o sentință din partea Curții Europene de Justiție nu poate să nu fie aplicată. Dacă regulamentul trebuie îndeplinit și în state terțe, atunci este obligația statelor membre și a Comisiei să verifice dacă se întâmplă acest lucru, dacă această Uniune dorește să fie în avangardă în ceea ce privește bunăstarea și drepturile animalelor, trebuie să o facă și are posibilitatea astăzi cu noua comisie care își va prelua atribuțiile să o facă. Sper că noua doamnă comisar pentru sănătate va ține cont de aceste petiții, de aceea eu solicit ca petițiile să rămână deschise și ca aceste informații să fie din nou transmise și noi comisare candidate care trebuie să fie puse la curent și mă aștept din partea ei să-și asume angajamente pentru viitor. Mulțumesc, domnul Bușman. Frau Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Mulțumesc pentru petiție, mulțumesc și petiționarilor. La nivel european, Uniunea Europeană reglementează transportul animalelor utilitare. Dar se ignoră anumite recomandări din avizul Comisiei pentru uh, Sănătate. Deja la încărcare animalele sunt rănite și totuși acestea continue să fie transportate. Și asta și în condițiile în care doar 1% din transporturile de animale vi se controlează și dacă se constată încălcări, se dă doar un avertisment. Și durata maximă de transport între statele europene trebuie limitată la maxim 8 um, ore și transporturile în afara Uniunii Europene trebuie interzise. Eu recomand să lăsăm petiția deschisă și să procedăm precum a recomandat colega Evi. Gracias. Bine, mulțumesc, doamna Auken. Mulțumesc foarte mult. Cu siguranță această problemă o tot discutăm de când sunt eu aici. Și am făcut apel la reguli mai stricte. Um, sunt informată că legile, deși sunt foarte bune, ele nu sunt uh, implementate. Și tot discutăm aceste lucruri de foarte mult timp și nu se pune problema de uh, granițe, ci de timp. Dacă depășim 8 ore, nu știu ce se va întâmpla și nici nu știu cum se poate controla această perioadă cum se controlează dacă s-au depășit 8 ore? Comisia insistă că avem controle, că ne asigurăm că animalele sunt tratate bine, dar trebuie să aflăm ce se întâmplă cu adevărat. Pentru că vedem imagini cu animale moarte în timpul transporturilor, uh, Uh, sunt animale care sunt exportate, sunt uh, trimise spre sacrificare din Danemarca în uh, Germania și e groaznic ce se întâmplă. Dacă n-ați văzut așa ceva, aveți noroc, pentru că e oribil. Într-adevăr, transportul este foarte lung și factorii care intervin sunt și alții, de exemplu, costurile mici de abatorizare și este un lucru foarte neplăcut puțin spus, și nu doar pentru animale. Și nu sunt convinsă că s-au rezolvat aceste probleme, mai ales după ce v-am ascultat pe dumneavoastră. Câte ore sunt prevăzute în legislație și cum se controlează acest lucru? Acesta e cel mai important. Pentru că nu se pune problema doar de exportul către țări terțe, pentru că aceeași problemă o avem și în interiorul Uniunii Europene valabil pentru porci, pentru cai, pentru viței. Și aș dori să întreb comisia dacă ne pot asigura că toate grijile pe care le-am explicat acum nu sunt relevante și avem cea mai bună legislație și bunăstarea animală este o mare prioritate pe agenda, nu mai trebuie să ne facem griji și petenții pot să plece fericiți acasă. și voi încerca să am încredere în comisie, dar nu cred că pot. Mulțumesc! Danke, Frau Vorsitzende. Mulțumesc, doamnă președintă, mulțumesc uh, petiționarilor, mulțumesc și comisiei. Transporturile de animale se fac deja la cele mai înalte standarde în Europa și se verifică, așa cum a arătat Comisia, acest lucru. Și în acest context trebuie spus că Comisia a verificat amplu chestiunile menționate în petițiile pe care le discutăm. Și m-aș adresa colegilor mei. Poate că ar trebui să vă informați cum anume funcționează transportele de animale nu știu de câte ori ați fost uh, prezente la așa ceva. Eu am participat în repetate rânduri pentru că sunt uh, agricultor și vă pot asigura că are în vedere bunăstarea animalelor. Dacă vorbiți de mm, interdicția de export a animalelor în state terțe, asta ar însemna să nu mai putem uh, exporta uh, animale părinți în, acest, în statele în curs de dezvoltare. Și dacă spuneți că transporturile de animale nu sunt uh, verificate, ar trebui să vă informați mai bine. Există uh, tracking prin GPS uh, în camionurile respective și se poate constata oricând unde se află transportul respectiv. Se lucrează pentru bunăstarea animalelor și pentru bunăstarea oamenilor. De aceea aș dori să spun în încheiere că sunt uh, pentru închiderea petițiilor cu excepția a două petiții, cea italiană cu numărul 1086 pe 2017, uh, unde uh, Comisia pentru Petiții a solicitat un aviz din partea Envi și Agri, care nu a ajuns încă, și petiția 11 pe 2018 din Germania, unde nu avem încă o poziție din partea Comisiei. Celelalte uh, petiții solicit să fie închise datorită răspunsului suficient care a fost dat. Perfecto, muchas gracias. Le doy... Mulțumesc. Domnul Radu are cuvântul. Rades, Rade, îmi cer scuze. Datel, probleme să transport. Mulțumesc, doamnă președintă. Problema transportului de animale există, e una gravă și nu știu dacă colegul meu a văzut ce se întâmplă cu transporturile de animale vii la frontierele externe. Mare parte dintre aceste animale mor din cauza procedurilor vamale care durează prea mult și nu poate să mă convingă nimeni că controlele nu-și dau seama de acest lucru, nu văd acest lucru. Eu sugerez să lăsăm petiția deschisă și să avem o legislație mai bună și controle mai bune, pentru că în fiecare an, din nefericire, mor foarte multe animale și suferă foarte mult. Mulțumesc foarte mult! Doamna Auken. Foarte pe scurt. poate că producția este la apogeu în Germania și în condiții extraordinare, dar în Danemarca nu e cazul. Am văzut cum se întâmplă lucrurile la noi și nu e bine. În ceea ce privește standardele pentru transport și pentru producție, um, legislația europeană este, este ocolită, este încălcată, uh, și știu că e dură concurența, dar singurul mod în care putem opri acest fenomen este să ne asigurăm că se respectă regulile. E foarte bine că Germania are standardele acestea înalte, dar nu sunt chiar sigură că aveți dreptate. Am văzut ce se întâmplă în Danemarca și în multe alte țări pentru că monitorizez fenomenul de ani de zile și mă bucur. E foarte bine că <laughs> Germania are standarde mai, mai înalte, dar Trebuie ca petiția să rămână deschisă și trebuie să insistăm ca legislația să fie respectată în toate statele membre. Din câte știu, doar Finlanda și Suedia um, respectă aceste reguli în materie de sacrificare a porcilor. Poate că nu sunt foarte bine informată și v-am ascultat și pe dumneavoastră, dar nu sunt convinsă. Doamna Tum, și eu doresc să păstrăm petiția deschisă, pentru că, ascultând această discuție, nu sunt convinsă că s-a rezolvat problema. Deci, sugerez să, să păstrăm petiția deschisă. Mulțumesc! Două minute acum are cuvântul doamna Manuela Giacomini. Ringrazio. Mulțumesc, în primul rând, membrilor Parlamentului European care au susținut petiția mea. Mulțumesc și Comisiei pentru mm, modul în care ilustrat eforturile pe care le face, dar e evident uh, că nu sunt suficiente. Din 2017 încoace prezentăm aceleași probe. Și prin intermediul unor acțiuni întreprinse în anumite state membre, precum în Slovenia, în înțelegem că nu s-au remediat uh, carențele. În România, de pildă, chiar dacă un comisar uh, a luat poziție publică, nu a um, fost niciun rezultat, uh, ci au plecat în pofida acestui lucru 70.000 de capete de animale la export, um, contravenind regulamentului Iată deci uh, că de trei ani de zile nu se remediază lucrurile și sunt episoade grave și reamintesc același tratat de la Lisabona, articolul 13, se spune că animalele sunt ființe și nu lucruri. De aceea mi-aș dori ca această comisie să aibă curajul și voința reală de a vorbi la persoana întâi și să deschidă finalmente procedura de încălcare a tratatelor. Și închei cu o chestiune la care, a, despre care a vorbit a, unul din domnii deputați. Progresul tehnic, da, ar fi bine ca acesta să fie folosit în manieră corectă, din păcate însă um, s-a constatat de multe ori că transportatorii închideau um, aceste aparate care reglau temperatura, umiditatea, tahografele, deci um, din păcate există tehnologie, dar nu folosește dacă nu se folosește în mod corespunzător. Mulțumesc, ați fost binevenită la această comisie, vă mulțumesc pentru intervenție. Așadar, hotărârea noastră este să păstrăm deschis această petiție în urma sugestiilor colegilor și așteptăm publicarea raportului general prevăzut pentru 2019 pentru anul acesta și solicităm de la Comisia Europeană o informare în urma finalizării acestor cercetări și acestor rapoarte pe care le um, desfășoară acum. Dacă sunteți de acord, putem să trecem deja la punctul 13 de pe ordinea de zi, petiția 1344 din 2012 a doamnei Roberta Fornazari, Uh, cetățean italian cu privire la um, abolirea vivisecției în Uniunea Europeană. De asemenea, petiția 1581 din 2013 a lui Daniele Boischer, de naționalitate franceză, pentru interdicția experimentelor pe animale și petiția 947 pe 2017 a doamnei Julie Baines, britanică, în numele PETA, însoțită de 109.802 semnături cu privire la revizuirea uh, Uh, regulamentului REACH și interzicerea testelor pe animale în cadrul acestui, acestui regulament. Dacă nu mă înșel, doi petenți sunt aici, doamna Roberta Fornazari și doamna Julia Baines de la PETA. Fiecare dintre ele vor avea 5 minute la dispoziție pentru a-și uh, expune petiția și le urăm astfel bun venit în numele Comisiei PETIA Parlamentului. Doamna Fornazari. La Mulțumesc, doamnă președinte. Nu pot în câteva minute să ilustrez cantitatea de date furnizate Parlamentului European pentru obținerea redeschiderii petiției. Am să amintesc doar câteva dintre problemele documentate. 1 numărul mare de eșecuri în dezvoltarea de medicamente de 95% datorită toxicității și lipsei de eficacitate, rata de selectare a substanțelor care duc la dezvoltarea în timp de 11-15 ani a unor medicamente care apoi au, au eșec și astfel uh, lungesc timpul de dezvoltare pentru anumite medicamente medicamente care nu ajung niciodată pe piață. Practic, um, există și cazuri dovedite, precum cazul Glinec, în caz de leucemie, unde astfel de chestiuni nu au funcționat, pentru că um, nu se pot comercializa uh, medicamente fără a ști funcționarea lor pe oameni. Asta și îmbolnăvirile sunt um, datorate unor astfel de um, teste. Pentru bolile mai studiate nu există nicio posibilitate de tratament și se consideră un succes prelungirea vieții uh, pacienților cu câțiva ani sau cu câteva luni. Pentru multe boli nu cunoaștem nici mecanismele de bază, nici cauzele. După peste un secol de cercetare și experimente asupra animalelor, cheltuieli de miliarde au paralizat uh, domenii întregi ale cercetării biomedice. Astăzi avem o urgență sanitară fără proporții și vivisecția are un rol preponderent în această urgență. În al treilea rând, denunțuri din partea comunității științifice care nu au fost ascultate, care nu respectă principiul precauției, care măcar ar fi trebuit să ducă la o, un moratoriu asupra vivisecției. În al patrulea rând, psihologia animală pentru protecția animalelor suntem expuși la zeci de mii de substanțe a căror combinație nu știm efectele. Regulamentul RICI permite firmelor să folosească datele pentru obținerea rezultatelor. Acest lucru este un atentat la adresa omului și a mediului, iar uh, daunele provocate nu pot fi înlăturate. În al cincelea rând, în fața unor alternative, Uh, sau conceptul de lipsă de alternative, pentru că se spune că nu se poate renunța la vivisecție și astfel se consacră vivisecția în locul uh, unor investiții care ar trebui făcute. Vivisecția nu trebuie să fie o metodă și uh, practicarea a avut efecte devastante, de aceea trebuie luate măsuri, fără amânare. Vă, aduc, vă arăt câteva <clears throat> slide-uri. Trebuie să înțelegem despre ce e vorba. Nu se poate vorbi de bunăstare animală atunci când vorbim de vivisecție, care duce la traume și la inocularea de boli. Conform tratatelor noastre, acest lucru nu ar trebui să fie posibil dacă nu se demonstrează um, absolut necesitatea acestora. În declarația medicam, de medicamente se spune că riscul pentru oameni rămâne necunoscut. Și fac un exemplu asupra uh, <clears throat> toxicității um, sau declarației de toxicitate. Riscul asupra omului este necunoscut. La fel și pentru alăptare. Test testarea asupra unor organisme complexe. Ne ajută măcar să înțelegem mecanismul de acțiune a medicamentului? Și în acest caz, declarația cea mai comună pe care o putem citi este că rămâne necunoscut după ani de experimentare și comercializare. Dacă animalele sunt inutile pentru uh, dezvoltarea de medicamente, atunci și vivisecția o este. Din păcate nu am timp să vă arăt și date psihologice cărui rezultat este absolut deconcertant. Muchísimas Vă mulțumim foarte mult. Doamna Julia Baines are acum cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați membri. REACH guvernează produsele chimice și autorizarea acestora și are niște cerințe vitale pentru a minimiza impactul asupra animalelor. Testele pe animale trebuie să fie făcute doar ca ultimă, ultim resort și trebuie să fie folosite metode alternative acolo unde se poate și trebuie promovate de asemenea. Totuși, ECHA arată că un milion de animale au fost folosite deja în teste conform REACH și urmează să fie folosite mult mai multe în anii care urmează. În mod îngrijorător, multe dintre aceste teste puteau fi evitate. ECA a spus statelor membre la sfârșitul anului trecut și anul acesta că animalele sunt folosite în continuare pe, în testări fără aprobare prealabilă sau în uh, teste uh, pe piele și pe ochi în ciuda disponibilității unor metode alternative. Așadar, nu ne îngrijorează faptul că mai bine de 100.000 de, de cetățeni au semnat o scrisoare descrisă, deschisă, îndemnând Comisia și ECA să profite de revizuirea REFIT pentru ca Europa să profite de ocazie de, pentru a deveni lider mondial în uh, știința inovatoare și progresivă, tăind experimentele pe animale și acceptând metodele noi inovatoare de cercetare. S-au identificat ocazii, de exemplu, partajarea obligatorie de date pentru substanțele cu structură similară pentru a îmbunătăți abordările și uh, transversalitatea datelor, astfel încât să se evite uh, utilizarea animalelor în teste. De asemenea, există investiții în noi metode de evaluare și validarea metodelor in vitro, dar raportul recunoaște că se poate face mult mai mult pentru a accelera acest proces de acceptare din punct de vedere al reglementării acestor metode. Din cele 16 acțiuni din uh, raportul de revizuire REACH pentru a îmbunătăți regulamentul, niciuna dintre ele nu este legată în mod direct de minimizarea testelor pe animale. În mod îngrijorător, raportul de revizuire pune bazele unui precedent periculos, spunând că, deși abordările pe metode non-animale s-au îmbunătățit în ultimii ani, acest lucru s au făcut pe spezele consumatorilor, adică uh, nu sunt la fel de fiabile informațiile cu privire la pericole. Totuși, oamenii de știință și, uh, și autoritățile de reglementare uh, spun că metodele non-animale pot oferi metode, date superioare față de cele tradiționale pe animale. O altă îngrijorare este că interpretarea REACH din partea Comisiei și ECHA vine în contravenție față de regulamentul cu privire la cosmetice. În 2014, ECA și Comisia au publicat o declarație uh, comună, spunând că ingredientele cosmetice pot să fie în continuare testate pe animale în anumite circunstanțe, în baza REACH. O afirmație care contrazice uh, interzicerea în UE a testărilor produselor cosmetice pe animale și, de asemenea, a fost și baza unei uh, plângeri trimise ombudsmanului european de către PETA. Totuși, Comisia a raportat recent că ombudsmanul european um, a considerat că această declarație comună nu vine în contravenția uh, regulamentului cu privire la cosmetice. Este inexact acest lucru, cel puțin. Ombudsmanul nu a fost de aceeași parte cu comisia că aceste ingrediente pot să fie testate în baza REACH. Ea, de fapt, um, s-a abținut pe această chestiune, uh, fiind precaută, spunând că um, uh, această declarație nu este cu forță obligatorie, iar faptul că ECA și Comisia pot să uh, emită linii directoare nu preclude faptul că aceste linii directoare sunt corecte, nu înseamnă că sunt corecte. Așadar, acest raport este o ocazie ratată. Vă îndemn așadar să recomandați ca Comisia să funcționeze cu Comisia ENVI pentru a îmbunătăți mecanismele de minimizare a testelor pe animale și să colaboreze cu statele membre pentru a implementa uh, pe, um, pedepse severe acolo unde uh, testele pe animale se întâmplă și pot fi evitate. În al doilea rând, anexele REACH vor fi actualizate în curând, deci este vital ca Comisia să aibă un plan strategic pentru a elimina treptat uh, testele pe animale pentru în favoarea unor uh, teste științifice relevante pentru oameni și mai sofisticate. În alte țări se face acest lucru și Europa nu trebuie să rămână în urmă. Apoi, este esențial să cereți ECHA și Comisiei să reevalueze legăturile între REACH și, regulamentele cu privire, și regulamentul cu privire la cosmetice pentru a rectifica interpretarea aceasta greșită a celor două regulamente. Planul există pentru a îmbunătăți inovarea științifică, pentru a îmbunătăți sănătatea umană și uh, bunăstarea animală. Este nevoie însă de oameni îndrăzneți, așa ca dumneavoastră, să profite de aceste ocazii. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Acum are cuvântul Comisia Europeană, doamna Catrin Șute. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Bună ziua tuturor! Mulțumesc foarte mult pentru explicațiile din pe care se fundamentează petițiile. În ce privește comisia, doresc să repet punctul de vedere pe care l-am împărtășit în scris. Într-adevăr, comisia sprijină cu totul progresele uh, înspre o schimbare de paradigmă științifică, eliminând treptat experimentele pe animale acolo unde se poate și acolo unde există metode alternative care au fost elaborate cu succes. În multe domenii s-au făcut mari progrese, iar Uniunea Europeană și Comisia, prin uh, direcțiile noastre generale, cele trei direcții de profil, susține dezvoltarea unor noi metode prin finanțare semnificativă în cadrul programelor de cercetare din uh, Horizon 2020. Anul acesta s-au lansat noi apeluri pentru elaborarea unor uh, metode de testare sigure pentru animale și generarea unor noi tehnologii în ce privește organele și vor fi finanțate până la 10 proiecte în, în următorii ani. Deci, Dezvoltarea unor metode alternative este în curs, avansează rapid. Trebuie să spun că prezentarea petentelor a fost destul de unilaterală în ceea ce privește metodele alternative. Um, petentele au susținut că există metode alternative pentru toate domeniile din nefericire și chiar regretăm acest lucru, nu e cazul încă în toate domeniile. De aceea, în continuare, suntem de acord cu experimentele controlate, limitate pe animale, acolo unde nu au fost uh, dezvoltate încă alternative. Directiva 63 din 2010 guvernează aceste experimente pe animale în mod foarte strict. Comisia urmează să publice două studii pe baza acestei directive în noiembrie anul acesta. Unul se referă la punerea în aplicare a directivei în diferitele state membre, iar celălalt va oferi informații cu privire la animalele folosite în scopuri științifice. Așadar, vă rog să le urmăriți Cred că ele arată niște evoluții uh, de dorit, dar arată și unde este nevoie de îmbunătățiri și unde se vor face aceste îmbunătățiri în cooperare cu statele membre. Petentele au vorbit și despre ultimul raport al ECHA în ce privește fiabilitatea testelor pe animale în baza REACH. Și aici am impresia că prezentarea acestor descoperiri, acestor constatări a EK a fost unilaterală din partea petentelor, pentru că raportul EK a spus în foarte mare detaliu în câte situații au evitat companiile uh, utilizarea animalelor prin folosirea altor abordări predictive sau prin folosirea tehnologiei in vitro sau altor tehnologii alternative. Așadar, concluzia din revizuirea din 2018 a Comisiei a fost că până în, în prezent s-au folosit mult mai puține animale decât s-a prezis atunci când a fost propus regulamentul REACH. Comisia este în continuare angajată pentru a actualiza anexele cu metodele um, care se dezvoltă pe măsură ce trece timpul, odată ce avem datele disponibile. Și, de asemenea, vom vorbi și despre uh, adecvarea metodelor de testare alternative în ceea ce privește textele de toxicitate. Deci urmează un raport și în acest sens. Uh, Acestea fiind spuse, aș dori să vă amintesc că prevederile regulamentului REACH sunt printre cele mai moderne în ce privește legislația care guvernează produsele chimice, încercând să limiteze utilizarea animalelor cât se poate de mult, iar Comisia și-a luat angajamentul de a continua aceste eforturi, tocmai în acest sens, cu tot sprijinul pe care îl poate oferi prin direcțiile sale generale și prin um, Centrul uh, Comun de Cercetare și prin ECA. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Au acum cuvântul grupurile parlamentare, doamna Evi. Grazie, președinte. Mulțumesc, doamna președinte, pentru că mi-ați acordat cuvântul. Aș dori să mulțumesc semnatarilor acestei petiții, pentru că și în acest caz iată că abolăm o temă foarte importantă. Nu e timp de pierdut pentru că s-a pierdut deja foarte mult timp. Ceea ce ar trebui să fie într-adevăr principiul precauției, așa cum este inserat și în tratatele Uniunii Europene, în fapt nu se respectă și se aplică. Și de ce spun acest lucru? Pentru că e o certitudine faptul că aceleași normative europene spun că ne îndreptăm către o renunțare treptată a experimentelor uh, pe animale de laborator. Dar când se va întâmpla acest lucru? când vom avea în sfârșit uh, la dispoziție instrumentele pentru a abandona această practică monstruoasă și dăunătoare, pentru că până la urmă rezultatele asupra test, anima, testelor asupra animalelor nu vin cu certitudini pentru om. Și acest lucru este dovedit de procentajul uh, oripilant uh, uh care rezultă din medicamentele puse pe piață. 95% dintre medicamentele testate nu uh, trec aceste teste clinice și, practic, iată, doar se uh, împiedică descoperirea unor eventuale soluții pentru tratamentul persoanelor sau pentru a ne proteja de substanțe chimice sau toxice. Mă gândesc acum aici la un exemplu pentru tratarea Alzheimerului, care l-am citit acum ceva vreme. În, pentru Alzheimer s-a investit foarte mult, iar rezultatele au fost derizorii. De ce? Pentru că s-au făcut în continuare teste pe animale. În schimb, există uh, soluții alternative inovatoare care ne-ar permite să găsim soluții eficace. De aceea eu cred că a venit timpul să facem acest uh, salt înainte și să abandonăm această practică inutilă și păgubitoare. Acestea sunt și semnalele care vin din restul lumii. De acum câteva zile, um, agenția um, pentru mediu din uh, Statele Unite ale Americii e informat că începând cu 2025 se va reduce drastic testele pe animale și din 2035 uh, încolo vor fi complet interzise. Eu cred că Europa nu mai poate aștepta asta și în ceea ce privește controlele, în ceea ce privește utilizarea de metode substitutive. Aici trebuie controle suplimentare, pentru că nu se poate să se continue așa ca până acum, cu teste pe animale, um, <clears throat> pretinzând că noile metode ar fi uh, insurmontabile. Uh, eu solicit așadar ca această petiție să rămână deschisă. Trebuie să acordăm în continuare atenție acestei teme și sper că mm, informațiile corelate celor două petiții vor fi transmise Comisiei Europene, noi președinte și aștept uh, mai mare ambiție din partea acestei noi comisii în abandonarea acestei practici. Mulțumesc. Domnul Mulțumesc, uh, doamnă președinte, mulțumesc uh, concetățenii mele pentru prezența astăzi, pentru discutarea unei teme atât de importante. Mi-aș uni vocea cu cea a colegei Eleonora Evi, uh, mulțumindu-vă pentru activitatea dumneavoastră pentru bunăstarea animalelor. Și Consider că această petiție cu privire la experimentele pe animale nu mai poate constitui o temă care să poată fi amânată de Comisia Europeană, pentru că cetățenii europeni solicită o atenție sporită la bunăstarea animalelor. Prin normative uh, RICI uh, s-a solicitat uh, și s-au alocat fonduri pentru găsirea de uh, Uh, soluții alternative la testele pe animale. Pentru că, iată, este o practică de neacceptată, asta pentru că și există diferențe majore de natură genetică până la metabolică între aceste animale și om. De aceea trebuie trecut la metode științifice mai sigure pentru om și care să nu compromită mediul într-o etapă în care protecția mediului devine o temă centrală în politicile naționale, cred că se impune menținerea deschisă a acestei petiții și uh, respectarea acestor drepturi ale animalelor, până la urmă, ține de moralitate. Mulțumesc, doamna Ocan. Mulțumesc. Voi vorbi daneză în mod excepțional astăzi, pentru că este o chestiune extrem de importantă pentru mine. Aș dori să mulțumesc Comisiei și Înțeleg însă și argumentele petiționarilor. Acum câțiva ani am făcut parte din Comisia de Supraveghere a testelor pe animale. Și Până la urmă, trebuie să vă spun că la nivel legislativ, uh, animalele pentru testele de laborator uh, sunt mai bine protejate decât uh, animalele din crescătorii. Eu cred că în acest sens au aplicat o serie de reglementări și a OCDE. Dacă aceste reglementări exist, care există la nivel legislativ uh, sunt și puse în practică, atunci uh, ar costa foarte mult și ar trebui să existe un interes din partea industriei să renunțe la astfel de practici. Deci există un interes clar pentru evitarea testelor pe animale. Și asta nu din cauza bunăstării animalelor, ci datorită costurilor. Pe de altă parte, uh, în ceea ce privește Statele Unite, aici uh, trebuie spus că există o legislație cu privire la protecția uh, um, consumatorilor care nu există în Europa, pentru că dacă acolo un produs se dovedește a fi dăunător pentru om, se urcă în avion o întreagă pleiadă de avocați. În Europa nu există o astfel de legislație. În uh, Europa, în schimb, există prevederi foarte clare în ceea ce privește testele care pot fi uh, făcute pe mm, animale și care uh, um, producă durere. O simplă canulă uh, folosită la, asupra unui animal face ca uh, mai multe animale să trebuiască să fie folosite pentru a evita repetarea producerii de durere pe același animal. Și există prevederi foarte clare și în ceea ce privește deținerea animalelor între experimente. Însă sunt sceptică în ceea ce privește Uh, renunțarea la aceste practici. Eu am uh, observat industria farmaceutică și, și mm, industria chimică. Uneori uh, chiar nu se poate renunța la testele pe animale. Se pot înlocui anumite metode prin încercări și teste in vitro, uneori și prin alte metode. Mm, și există, cum vă spuneam, un interes activ în acest sens, pentru că Uh, testele pe animale chiar sunt scumpe. De aceea cred că se impune să avem grijă ce spunem. Sigur că sper că lucrurile nu se agravează. Dacă îl ascult pe colegul din Italia, uh, mi se pare că ar fi existat foarte mulți pași înapoi în ceea ce privește legislația pentru protecția acestor animale, ceea ce nu cred că este cazul. Nu sunt tratate mai prost aceste animale acum decât în momentul în care am făcut eu parte din acea comisie de supraveghere din Danemarca. Deci, sigur, bunăstarea animalelor trebuie respectată, dar protecția trebuie realizată de către industrie și dacă se respectă aceste reguli, atunci situația pentru toate aceste animale s-ar îmbunătăți. Pentru că sunt multe interdicții care acționează deja. Nu, e, nu putem uh, însă să ne uităm doar către animalele de, de laborator, pentru trebuie să ne uităm și la cele din crescătorii. Mulțumesc, domnul Bușman. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc și petiționarilor și pentru și susținătorilor acestei petiții. În 2011, 11,5 milioane de animale au fost folosite în experimente uh, conform Comisiei Europene. Utilizate înseamnă că ființe au fost exploatate în scopuri um, um, științifice au fost manipulate și omorâte. 2017, peste 8 milioane de animale, printre care câini, pisici, uh, maimuțe și așa mai departe, au fost înregistrate doar în laboratoarele din Germania. Necesitatea experimentelor pe animale este argumentată cu siguranța omului. Animalele care nu au voce în societate sunt demne de a fi protejate. Rezultatele testelor asupra animalelor nu pot fi transpuse asupra omului, asta datorită diferențelor genetice. Sub 1% din studiile pe animale au la un moment dat relevanță pentru om. În plus, anumite substanțe sunt testate de două sau trei ori pentru că nu există o bază de date mondială prin care să se poate publica aceste rezultate și atunci uh, animalele sunt uh, chinuite de mai multe ori pentru, această, pentru aceeași substanță. Și profitul, bineînțeles, că prevalează uh, în fața bunăstării animalelor. Există metode alternative, precum mini-organe sub formă de chipuri. Astfel, uh, reacții secundare pot fi testate mult mai bine. În plus, metodologia este mai ieftină și culturi de celule sau simulări pe calculator pot fi o alternativă care trebuie susținute financiar. Necesitatea unor teste pe animale nu există. De aceea solicit ca petiția să fie remisă comisiei și să fie păstrată deschisă. Mulțumesc! Muchísimas gracias. Mulțumesc foarte mult. Domnul Ben Hoover are acum cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc și petiționarilor pentru excelentele formulări. Aș dori să atrag atenția asupra faptului că, așa cum a spus și Comisia Europeană, există deja criterii foarte severe și testele pe animale uneori chiar sunt uh, inevitabile și pot duce la um, progrese majore în medicină. Alternativele uneori sunt foarte greu de aplicat. Petiționarii spun că Comisia a venit cu răspunsuri foarte bune și, și uh, procedura viitoare propusă de Comisie este salutară și de aceea mi-aș dori ca și în, uh, din perspectiva unei uh, grevări mai uh, reduse a acestei uh, comisii printr-un număr de astfel de petiții să fie închise aceste petiții. Muchísimas gracias, señora Mulțumesc, doamna Kirton. Mulțumesc foarte mult. În mod evident, există probleme etice foarte importante legate de testarea pe animale și, de asemenea, e clar că tendința este și ar trebui să fie către testare care să nu fie pe animale, metode care să fie potențial mai ieftine, mai rapide și mai relevante pentru oameni în ansamblu. Însă, trebuie să fim realiști, încă e nevoie de anumite testări pe animale în anumite domenii foarte specifice și să fim așadar foarte vigilenți și foarte stricți cu privire la reglementarea acestor domenii Vreau uh, să salut uh, uh, petiție de la PETA și să răspund la acestea, pentru că nu s-a răspuns la această către vorbitori. Vreau să vă reamintesc că atunci când uh, a intrat în vigoare regulamentul REACH, în 2006 a fost uh, revoluționar. A venit cu un cadru care acum influențează legislația în domeniul produselor chimice în întreaga lume, într-o manieră extrateritorială cu care a trebuit să ne mândrim noi cei din Europeană. O dispoziție esențială în acest uh, regulament este că testarea pe animale este un, o ultimă instanță, doar astfel poate fi folosită. Și acest lucru chiar se datorează celor care au făcut petiții și publicului general. Să există o vigilență să se asigure că așa se întâmplă lucrurile și în practică. Eurodeputații, la momentul uh, respectiv, um, au jucat un rol esențial în um, a se asigura că siguranța și sănătatea nu doar a lucrătorilor, dar și a animalelor se afla în uh, centrul acestei legislații. Este așadar uh, de datoria eurodeputaților să se asigure că acest regulament se implementează corect și de asemenea tot moștenirea noastră este să ne asigurăm că există o interzicere a testării pe animale în domeniul cosmeticelor. Trebuie să ne asigurăm că aceste documente legislative uh, sunt complete în continuare, că nu se fac efecte din acestea de Schweizer în care apar găurele și sunt tot felul de, mădu- de măsuri de implementare care să reducă efectele acestora. Este foarte important să păstrăm uh, petiția despre care a vorbit Julia Benz uh, deschisă și să um, fim foarte atenți pentru că este moștenirea noastră ca eurodeputați de astăzi față de activitatea eurodeputaților de odinioară, care au uh, pus pe picioare acest cadru de uh, legislație în domeniul uh, substanțelor chimice și alte stării pe animale. Și nu ar trebui să ne culcăm pe lauri, nu numai că trebuie să fim vigilenți cu ce se întâmplă la frontierele noastre, dar ar trebui să promovăm uh, vis-a-vis -vis de comisie faptul că ar trebui să se implice într-un Um, într-un, demers de um, abordare extrateritorială în ceea ce privește interzicerea testării pe animale în domeniul cosmeticilor la nivel global. Sunt multe state cu care ne putem alia la nivel internațional, India, Israel, Noua Zeelandă, Norvegia și așa mai departe și trebuie să fim mai proactivi mai ales Comisia, astfel încât să ne bazăm pe uh, moștenirea pe care ne-au lăsat-o legiuitorii anterior și să ne asigurăm că doar în circunstanțe foarte strict legiferate în care să se poată face o testare pe animale și dacă se poate în toate celelalte situații să se folosească metode care să nu fie bazate pe testarea pe animale și să se asigure uh, că așa se aplică. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Ca să încheiem acest punct de pe ordinea de zi, o să lăsăm o, un minut pentru fiecare dintre petiționari pentru a încheia această pe, petiție. Doamna Fornasari are cuvântul. E acceso? Sì. <laughs> allora, eh, ringrazio per gli interventi. Io mi rendo conto che si parla molto. Mulțumesc pentru aceste intervenții. Îmi dau seama că s-a vorbit foarte mult despre bunăstarea animalelor și problema este că dacă metodele acestea nu sunt indispensabile, este vorba de probleme mari metodologice, nu este vorba doar de eh, reducerea acestor metode de testare pentru că sunt mii și mii de alimente în ultimii uh, ani care au spus că aceasta este principala problemă, dar care n-au ajuns pe piață. Avem în domeniul biotehnologiei un proiect care a fost la baza Uh, cercetărilor, dar nu s-a ajuns uh, la niciun uh, um, rezultat și s-au făcut o serie de denunțuri și până la urmă acest sistem nu a fost încheiat. Măcar să se controleze situația. Puținele controle care au făcut au, au arătat rezultate dezastroase. Când o să abolim în sfârșit uh, uh, vivisecția, o să ne uităm în spate și o să zicem, dar cum, a cum a fost posibil, cum a fost posibil să folosim această uh, nebunie, o să fie așa cum se întâmplă acum cu Holocaustul. Ne trebuie în acest sens o legislație imediată, astfel încât să se blocheze um, noi uh, um, acordări, noi aprobări pentru experimente astfel încât uh, să se termine cu um, uh, produsele care folosesc um, astfel de metode. Încă din 1910, specialiștii din domeniu s-au pronunțat împotriva acestei practici. A trecut un secol și în continuare nu s-a abolit această practică. Sunt uh, cazuri dezastroase, sunt 83 de milioane uh, de astfel de uh, vivisecții care sunt făcute uh, pentru diferite medicamente care nu aduc rezultate și um, știm că majoritatea um, cazurilor de de majoritatea cazurilor um, rezultatele nu se aplică și oamenilor. In studii che durano decenni a costo di milioni. Trebuie să studiem uh, ce s-a întâmplat în ultimele decade, faptul că nu s-a ajuns la toate și oamenii se pot îmbolnăvi în continuare. Mulțumesc, o să-i dau cuvântul celelalte petiționare. Thank you. So, given that we continue... Mulțumesc, având în vedere că în continuare se văd uh, Uh, utilizări uh, potențial evitate uh, testării pe animale având în vedere că Comisia este de acord că se pot face mai multe lucruri pentru a elabora metode care să nu se aplice pe animale și având în vedere că tot intră pe, pe ușa din spate astfel de uh, practici într-o interpretare greșită a REACH, este clar că REACH nu funcționează așa cum a fost uh, Uh, conceput. E nevoie de o schimbare de paradigmă pentru a ne îndepărta de testarea pe animale. Ne trebuie un plan strategic care să ne ajute să sporim sănătatea omului și să îmbunătățim bunăstarea animalelor. Așa că haideți să stabilim un termen limită și haideți să facem eforturi în acest sens și să nu mai folosim REACH pentru a încălca regulamentul privind produsele cosmetice. Mulțumesc! gracias. Mulțumesc! foarte mult. Acum aș dori să le mulțumesc petiționarilor și uh, să le urez încă o dată bun venit în Parlamentul nostru. Acum, după ce am ascultat Comisia Europeană, am ascultat grupurile parlamentare, am ascultat petiționarii, vom păstra deschis um, examinarea acestor petiții și vom urmări evaluările care se vor fac și toate îmbunătățirile care uh, Uh, vor fi uh, aduse de comisie, care sperăm să ne informeze constant, să ne facă actualizări cu privire la aceste petiții. Mulțumesc foarte mult și acum să trecem la punctul următor de pe ordinea de zi. Este vorba de punctul 14, este vorba de uh, petiția 439 din 2012 prezentată de Andrea Rutiliano, italian, în numele de în numele Committee Against Bird Slaughter um, cu privire la încălcarea de către Cipru a directivei 2947 cu privire la protecția păsărilor sălbatice. Petiționarul nu poate să fie astăzi de față, însă Uh, se uită pe internet pentru că se face web streaming și ne-a trimis uh, documente actualizate. Să începem prin a da cuvântul Comisiei Europene, domnului Paul Spade. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Comisia este de acord că um, întinderea de capcană ilegală uh, rămâne o chestiune preocupantă în Cipru pentru că are un impact foarte mare asupra populației de păsări, dar și pentru că uh, factorii care atrag această um, practică, de exemplu consumul de păsări cântătoare în restaurante, nu au fost eliminați aș dori să informez Comisia dumneavoastră că legislația cipriotă rămâne în conformitate um, cu legislația. Aici este vorba de o proastă aplicare mai degrabă, nu de neconformitate. De asemenea, s-au făcut niște progrese de către autoritățile cipriete în ultima vreme, printre acestea cu precădere niște amenzi la fața locului pentru cei care pun capcane, uh, și acest lucru a dus la niște efecte pozitive asupra um, um, populației de păsări în ultima vreme. Dacă ne uităm la ultimele rapoarte uh, cu privire la capcane, uh, situația este amestecată. În anumite zone au uh, scăzut aceste practici, în altele foarte puțin au scăzut, însă în altele se constată o creștere lejeră. Eh, deci eh, se poate vedea că unele măsuri eh, de executare au avut efecte disuasive. Comisia ia notă de măsurile de punere în aplicare din partea autorităților cipriote în ultimele luni. În continuare suntem preocupați de nivelurile foarte ridicate ale acestor practici și vom monitoriza îndeaproape ce se întâmplă în acțiunile întreprinse de autoritățile cipriote în ceea ce privește capcanele ilegale, mai efortul nostru de punere în aplicare a fost acela de a ne concentra pe două lucruri cu prioritate. În primul rând, cauzele de la baza acestor practici, adică să încercăm să ducem la un consum mai scăzut de păsări cântătoare în restaurante și de asemenea ne-am uitat și la alternative. Un exemplu ar fi faptul că am organizat un seminar în Cipru pentru magistrații ciprioți pentru a aduce Uh, a-i aduce la curent cu legislația europeană, a face o conștientizare. În acest moment uh, se folosește foarte puțin sistemul juridic uh, cipriot de către ONG-uri sau de către cetățeni pentru a încerca să întreprindă măsuri directe. Acestea sunt deflecții, um, concluziile noastre și monitorizăm în continuare situația de la fața locului. Muchísimas gracias. Mulțumesc foarte mult. Sunt intervenții din partea grupurilor parlamentare. Nu. După ce am ascultat uh, comisia și după ce am examinat petiția, o păstrăm deschisă și vom examina în continuare această petiție. Atât. Pasaríamos al punto 15 de los... Trecem la punctul 15 de pe ordinea de zi. Este vorba de schimbul de opinii cu grupul director pentru Brexit din partea Parlamentului European. Membrii acestui grup sunt un număr de șase Uh, Staha Verhofstadt, uh, Hubner, Silvia Pereira, Lambers, Heldewan uh, și Tajani. Aceștia vor participa, de fapt patru dintre ei vor participa, așa că demarăm acest punct de pe ordinea de zi. Dăm de cuvântul domnului Verhofstadt, dar în primul rând aș dori să le urez bun venit Uh, celor de la reprezentanța permanentă a Regatului Unit, care au venit și ei la Comisia noastră pentru petiții. Dau cuvântul așadar domnului Verhofstadt. Thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. În primul rând, vă mulțumesc că m-ați invitat și că i-ați invitat pe ceilalți membri ai grupului director la acest schimb de opinii de pe ordinea dumneavoastră de zi. Mai avem o reuniune a acestui grup chiar astăzi, unde vom discuta posibilele noi propuneri cu privire la backstop, pe care cred că le vom primi într-un minut, la ora 4. În primul rând, nu e pentru prima dată când Comisia PETI primește petiții legate de drepturile cetățenilor în urma Brexit. Asta s-a întâmplat și anul trecut, cred că din prima zi uh, de când a început grupul nostru să uh, lucreze și întotdeauna am analizat cu mare grijă aceste petiții. După cum știți, pentru Parlamentul European, drepturile cetățenilor au fost principala prioritate încă din prima zi și așa este cazul, acesta este cazul și în prezent. În doi ani și jumătate am discutat de multe ori cu domnul Barnier, negociatorul șef, cum putem să gestionăm problemele care apar pentru cetățeni de ambele părți ale canalului Mânecii pentru că ne interesează și drepturile cetățenilor care locuiesc în Regatul Unit, cetățenilor europeni care locuiesc în Regatul Unit și cetățenilor britanici care locuiesc în, um, pe continent, dacă pot să folosesc această exprimare. Este vorba în total de vreo 4 milioane de persoane. Sunt vreo 3 milioane de cetățeni europeni care locuiesc în Regatul Unit și mai bine de un milion de cetățeni britanici care locuiesc pe continent. am putut să îi prezentăm domnului Barnier preocupările care au fost puse pe tapet în fața Comisiei PETI în ultimii ani, dar nu numai. Am avut reuniuni și cu Comisia LIBE și cu alte comisii parlamentare și poate că unii dintre colegi chiar își amintesc, poate domnul Moraes își amintește că am avut reuniuni comune LIBE-PETI chiar și cu jurii. Și am avut reuniuni comune, așadar, între aceste comisii și uh, Ministerul de Interne, în momentul în care ei au început să elaboreze acest settled status. Nu ne-a plăcut această formulare încă din prima zi. Uh, pentru că ni se pare că cetățenii europeni care locuiesc și lucrează în Regatul Unit de ani de zile nu sunt uh, settlers, cum ar veni în limba engleză. Uh, for the new status that will evolve. Uh... Și de asemenea ne, inter- ne interesează, după cum spuneam, și statutul cetățenilor britanici și ce se va întâmpla cu ei după retragerea Regatului Unit. Dacă îmi permiteți, în scurta mea intervenție, o să trec prin diferitele scenarii posibile. Adică, dacă avem un acord, atunci drepturile cetățenilor vor fi descrise în acest acord. Uh, drepturile astfel cuprinse în acord sunt un lucru. Felul în care le pune în aplicare și le respectă guvernul britanic este cu totul altceva. Este o a doua problemă pe care voiam să o supun discuției astăzi. Pe lângă acest lucru, este un al treilea aspect, adică tratamentul cetățenilor britanici din partea statelor membre. Și un ultim aspect ar fi scenariul retragerii fără acord. Ce se va întâmpla atunci pentru ambele categorii de cetățeni, și pentru cei britanici și pentru cei europeni? Atunci când s-a negociat acordul de retragere, am încercat în grupul nostru director să îmbunătățim drepturile prevăzute în acord. Încă din prima zi, noi am vrut să nu existe nicio schimbare în drepturile de care se bucură cetățenii. Deci drepturile trebuie să rămână aceleași și să rămână aceleași după, după, uh, după retragere. Dar propunerea guvernului britanic știrbea această continuitate. Și noi am încercat să îi îndemnăm pe negociatorii de ambele părți, să îi presăm să facă îmbunătățiri la propunerea inițială. Și asta ce înseamnă? Înseamnă includerea uh, copiilor și reunificării familiale, adică includerea copiilor, viitorilor copii în prevederile legate de reunificarea familială. Pentru noi era evident că trebuie acest lucru, dar evident pentru negociator nu a fost evident de la început. Apoi, uh, includerea tuturor beneficiilor și coordonarea uh, beneficiilor sociale, De asemenea, era vorba despre acel efect direct al acordului, adică mm, faptul că se, poate folosi, se pot folosi, se pot folosi aceste prevederi în uh, tribunal, obligativitatea acestora. Apoi, hotărârile Curții de Justiție în ceea ce privește aplicarea, respectarea drepturilor cetățenilor. De asemenea, am mai reușit să obținem, cu ajutorul grupului nostru, detaliile legate de o autoritate independentă care să acționeze în numele cetățenilor. Este vorba despre autoritate de, autoritate de monitorizare independentă prevăzută în acordul de retragere. Am purtat o bătălie lungă um, și am uh, câștigat uh, ceva, adică um, costurile de statut, pentru statutul de rezident, acel settled status, să fie gratuite. Apoi data limită pentru drepturile cetățenilor. Anume, aceasta să fie data finală a perioadei de tranziție și nu data retragerii. Deci, britanicii voiau la început ca data limită să fie data retragerii, însă acum Data limită este la sfârșitul perioadei de tranziție, dar nu știm care va fi această perioadă de tranziție. Am spus că 14-15 luni, cel puțin, dar se poate și mai mult, 2 ani sau mai mult. Și în ultimul rând, libertatea de circulație în timpul perioadei de tranziție. Adică starea de fapt de acum, să continue libertatea de circulație să fie aplicabilă în continuare. Aceste schimbări s-au datorat presiunilor noastre asupra părților negociatoare. Trebuie să vă spun că nu am obținut 100% uh, ce voiam. De exemplu, drepturile de a, dreptul de vot la alegerile locale și dreptul de a, de a se întoarce nu au fost preluate de către negociatori, dar cred că am obținut cam 85% plus minus uh, din ce am dorit. Și acum mă refer la conținutul drepturilor cetățenești incluse în acordul de retragere. Și cred că 85% nu este așa de rău. 85% n-am obținut nici măcar la școală în viața mea. Dar cred că este un rezultat bun în acest caz. I have to uh, recall you, uh, Chair, that... Uh... Vă amintesc, doamnă președintă, că multe dintre aceste aspecte pe care le-am prezentat acum au fost prezentate și în petițiile cetățenilor pe care le-ați primit dumneavoastră. De exemplu, nu toate, evident, uh, dreptul de vot în alegerile locale și uh, anumite drepturile cetățenilor britanici care locuiesc aici pe continent. Dar nu a depins de noi, adică noi putem doar să ne exprimăm o dorință, să solicităm niște drepturi, ă, pentru că dreptul ă, de vot la alegerile locale se bazează pe dreptul național. Deci ce am încercat noi să facem a fost să presăm statele membre să meargă cât se poate de departe și să se coordoneze cât se poate de bine cu sistemele lor. Deci asta e, mai mult sau mai puțin, aici am ajuns cu privire la acordul de retragere, care încă nu e în vigoare astăzi, încă avem parte de o lipsă de certitudine, nu știm dacă va apărea alt acord și vor fi preluate solicitările noastre, nu știm, încă nu știm ce se va întâmpla. O altă problemă importantă este punerea în aplicare, pentru că avem sistemul, avem prevederile din uh, statut, avem uh, statutul de rezident, din acord, prevederile din acord, îmi cer scuze. Deci, implementarea este cheia aici. Am avut multe reuniuni cu Ministerul de Interne pentru a găsi un sistem cât se poate de accesibil pentru utilizatori, pentru public. Un sistem care nu, să, care să nu fie doar digital, nu doar pe internet, ci să ofere posibilitatea persoanelor care uh, nu pot folosi internetul să folosească aceste proceduri în mod fizic obișnuit. Am solicitat asistență specială pentru cetățenii vulnerabili care nu pot urma procedurile digitale și am solicitat o autoritate de monitorizare independentă care să controleze felul în care acest statut de rezident e implementat. Și aici discuțiile au fost lungi, pentru că autoritățile britanice au spus, da, bine, noi avem deja un uh, inspector care face acest lucru în cadrul Ministerului de Interne dar această autoritate pe care o solicităm noi trebuie să fie cu adevărat independentă, nu trebuie să fie în subordinea uh, guvernului britanic, adică a celor care uh, au prevăzut acest statut de rezident. Autoritățile britanice, în uh, uh studiul lor din, din mai, um, au avut câteva uh, lacune tehnice și de comunicare, după părerea noastră, și și mai îngrijorător și mai important din punctul nostru de vedere este că în ultima vreme uh, au fost acordate statutul, statute de prerezident, a fost acordat statutul de prerezident pentru persoane care în mod normal se calificau pentru statutul de rezident am văzut, am primit foarte multe plângeri de la persoane care au trăit 10-20 de ani în Regatul Unit și care au primit doar statut de pre-rezident, deși se calificau, fiind rezidenți de mai bine de 5 ani, se calificau pentru statutul de rezident. permanent. Și lumea poate că se întreabă care e diferența între astea două. Ei bine, în uh, statutul de rezident nepermanent sau prerezident, ai mai puține drepturi decât în baza statutului de rezident permanent. Am luat foarte în serios aceste îngrijorări care ne-au fost adresate în ultimele luni și săptămâni. Și pentru a rezolva problema, noi am făcut o sugestie autorităților britanice. Acum câteva luni. Britanicii au prevăzut ca cetățenii să facă o solicitare de statut de rezident și trebuie să anexeze câteva acte doveditoare la această solicitare. Însă, noi am sugerat ca în loc de solicitare individuală să existe o înregistrare automată. Asta, așadar, tu, cetățean, te înregistrezi și primești automat statutul de rezident. Și astfel, autoritățile britanice sunt cele care trebuie să poarte povara dovezii, sarcina probei, adică ele trebuie să demonstreze că solicitantul a mințit, de exemplu, spunând că a stat mai mult de 5 ani în Regatul Unit. Așadar, cu acest sistem pe care l-am propus noi, avem acoperire 100% și apoi, în cazurile în care, pe baza documentelor, pe baza altor dovezi, uh, autoritățile britanice pot să dovedească că uh, în condițiile nu sunt definite, atunci acele persoane vor fi, uh, vor fi tratate altfel. Așadar, în ultima noastră rezoluție adoptată în plenară, am îndemnat autoritățile britanice să să adopte acest sistem de înregistrare automată și nu unul pe bază de solicitare individuală, ca astăzi. Și pentru asta nici măcar nu este nevoie de o modificare a textului acordului de retragere. Nu asta am solicitat. E pur și simplu o chestiune de aplicare în practică pentru respectarea drepturilor cetățenilor și noi am solicitat acest lucru o vom și vom solicita în continuare. Un alt aspect important, anume, în cazul retragerii fără acord, Știm foarte bine că acordul de retragere nu a fost ratificat. Până acum nici nu este clar dacă va exista un acord între partidele, între părțile implicate, îmi cer scuze, și nici nu știm dacă rezultatele obținute în cadrul acordului negociat până acum vor fi preluate în un eventual alt acord. În caz de retragere fără acord, cetățenii uh, europeni din Regatul Unit vor trebui să uh, solicite individual statutul de rezident în cadrul acelui settlement scheme. Deci trebuie să fac o solicitare directă în caz că nu este acord. Și există câteva protecții care vor, uh, nu vor mai fi valabile, nu, vom, nu va mai exista acea perioadă de tranziție de 14 sau mai multe luni. Într-o perioadă de tranziție, drepturile cetățenilor sunt acoperite, nu ar exista nici măcar o schimbare de detaliu pentru drepturile cetățenilor, dar dacă nu este acord, nu este nici perioada de tranziție, așadar, în mod automat, um, conform uh, legislației britanice, uh, drepturile cetățenilor europeni nu vor continua așa cum sunt acum. De asemenea, nu există protecție nici, nici în baza unui acord internațional. Tot ce v-am prezentat până acum s-ar baza pe un acord. Dar dacă nu există un acord, un cetățean poate să solicite statutul de rezident îi este dat, să presupunem, dar să lega, re, um, Regatul Unit poate să schimbe după ceva vreme legislația și schimbă cu totul schema de, de rezidență. Deci, se poate face unilateral. De asemenea, nu există protecție în uh, baza hotărârilor Curții de Justiție în caz de lipsă de acord. Așa că contestațiile se pot face uh, în Regatul Unit prin sistemul uh, judiciar. Nu va exista nici o autoritate independentă de monitorizare care să evalueze seriozitatea cu care este pus în aplicare sistemul. Vor fi de asemenea termene limită mult mai strânse pentru solicitări, uh, ale cetățenilor, uh, inclusiv în ceea ce privește reunificarea familială. Va exista o protecție a beneficiilor sociale, dar aceasta este descri- descrisă de autoritățile britanice ca fiind în mare la fel ca și acum. Dacă e în mare, înseamnă că nu e chiar la fel și nu știm ce fel de ajutoare pot să fie excluse în asemenea cazuri dacă nu va exista niciun acord. De asemenea, nu se vor mai co- uh, coordona sistemele de asigurări sociale. Este clar, așadar, că dacă nu va fi un acord, înainte de retragere, Statutul de rezident ar putea să existe, dar fără toate aceste garanții și protecții pe care le-am obținut în cadrul acordului de uh, retragere, în cadrul negocierilor pentru, acord, uh, pentru acordul de retragere. Oricum, acestea, și dacă ar exista, ar fi mai mici. În plus, ar exista preocupări suplimentare pentru cetățenii britanici din Uniunea Europeană. Știm că aceste chestiuni țin de competențele statelor membre. Sistemele sunt diferite cele 27 de state membre. Am încercat și încercăm în continuare să coordonăm lucrurile cât se poate de mult. Asta nu înseamnă că tratamentul va fi egal în cele 27 de state membre, sau identic. În rezoluția noastră am cerut măsuri care să ofere certitudine juridică pentru cetățenii europeni din Regatul Unit și și pentru cei britanici care, au, uh, care locuiesc în Uniunea Europeană, în cele 27 de state membre care vor rămâne. Indiferent ce se va întâmpla cu acordul, noi vom continua, grupul nostru va continua să uh, preseze uh, părțile pentru a obține cât mai multe drepturi și păstrăm coordonarea cu grupul de lucru din Consiliu. Uh, de data asta, ca niciodată, ei sunt cei care lucrează mai mult, pentru că, în mod normal, noi îi presăm pe ei. Dar oricum, cu cât colaborăm mai bine, cu atât putem influența lucrurile mai mult. În caz de ieșire fără acord, majoritatea statelor membre vor oferi o perioadă de grație în care majoritatea drepturilor cetățenilor britanici în țările gazdă vor rămâne aceleași. Însă, după ce va expira această perioadă, va fi nevoie de o solicitare pentru statutul de reședință, de rezident, îmi cer scuze, în statele membre. Oricum, noi încercăm să convingem și statele membre să meargă cât se poate de departe. Și asta mă aduce la, din nou, la situația unui no deal. Toată lumea întreabă ce se poate face. Mm, toată lumea, putem să spunem că am uh, face o delimitare, am face un, um, un capitol separat în uh, cadrul acordului. Și ideea este că nu vrem să avem o strategie în care Regatul Unit uh, își alege bucățile din acord care îi plac. Facem un acord separat pentru cetățeni? Bine. Dar imediat apare o problemă cu zborurile, cu transportul. Putem face un nou acord și pentru asta? Bun, facem un nou acord. Apropo, um, se pun probleme și în ceea ce privește pescuitul. Hai să facem acord separat și pentru pescuit. Și ne temem ca că nu vom mai avea în astfel de situații negocieri structurate și un acord uh, integral, vom avea niște o inflație de mini-acorduri în care Marea Britanie își alege avantajele fără să aibă niciun fel de obligații la schimb. Așa că dorim să delimităm drepturile cetățenilor, să le tratăm, uh, dar nu într-un acord separat. Și cel mai bun mod de a face asta este să existe acord din partea ambelor părți negociatoare. Putem să nu-i zicem un acord, oricum Regatul Unit trebuie să spună, să declare că drepturile cetățenilor, chiar și în cazul unui nou deal, să fie acoperite. Firește că nouă ne-ar plăcea mai mult uh, acest acord cu înregistrare automată în loc de solicitare individuală și apoi partea europeană să facă același lucru, să declare că, că să, să se spună că avem angajamentul de a respecta drepturile cetățenilor. Asta ne dorim acum. Și poate am putea fi criticați că suntem uh, cârcotași, că ne luăm de numele acordului, dacă e acord, dacă nu e acord. Nu, important este să existe angajamente unilaterale din partea ambelor părți pentru același lucru, anume drepturile prevăzute în acordul de retragere. și cu o aplicare, dacă se poate, mai bună decât cea care există astăzi și fără a avea o inflație de mini-acorduri uh, și fără care gatul Unit să-și poată alege avantajele în cadrul relației viitoare cu noi. Too long. Asta am vrut să spun, îmi cer scuze dacă m-am lungit, dar vedeți, sunt ani de muncă și doamna Hübner și domnul Tajani, de asemenea prezenți, au fost um, de asemenea foarte implicați în această privință. Mulțumesc foarte mult și mulțumesc într-adevăr pentru prezență. Presupun că și doamna Hübner dorește să intervine. E aproape imposibil să mai adaug ceva după ce vorbește Ghi, însă aș dori să subliniez două, trei chestiuni pe care le consider importante. Sigur că una, o retragere fără acord nu e o destinație finală pentru Regatul Unit și vor începe negocierile pentru un acord viitor și trebuie spus că această abordare fără de ieșire fără acord nu rezolvă problemele pentru cetățeni și nici uh, o eventuală chestiune de aranjament financiar pentru granița cu <clears throat> Irlanda. Pentru că și pe viitor, în orice negociere, garantarea drepturilor cetățenilor va fi o precondiție pe care o vom pune. În al doilea rând, poate că nu s-a spus uh, direct, uh, dar uh, s-a spus indirect că mm, pe partea de drepturi ale cetățenilor am avut doar declarații verbale din partea Regatului Unit. Nu. Um, mm, se poate exclude varianta unei noi legi a imigrației unde să se vină cu condiții diferite. Deci nu avem asigurări că ceea ce avem uh, va fi obligatoriu și pentru alte guverne. Poate că noi uh, nu suntem perfecți uh, pe partea UE în cazul unei ieșiri fără acord, însă din prima zi au fost presiune asupra noastră și asupra chimisiei pentru ca statele membre să aibă o abordare cât mai generoasă pentru cetățenii britanici de pe continent. Și presupun că asta este abordarea și aici. Și ar mai fi un lucru, pentru că am avut multe întâlniri cu multe părți interesate care veneau din Regatul Unit și recent am avut oameni care ne-au căutat și am discutat despre recunoașterea reciprocă a calificărilor profesionale. Este un lucru care ține definitiv de competențe națională și mi s-a dat un exemplu ieri legat de profesia medicală, unde Franța și Regatul Unit au încheiat deja un acord bilateral în ceea ce privește recunoașterea reciprocă, ceva care poate că nu este doar în interesul Regatului Unit, ci și al nostru. Și de aceea Probabil și când vorbiți acasă, nu știu cum sunteți implicați politic, dar poate că ați putea atrage atenția asupra unor soluții care ar putea face viața și a studenților care își încep acum studiile în Regatul Unit uh, și care se vor întoarce um, mai ușoară prin recunoașterea calificărilor. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să informez Comisia pentru Petiții. I want to respect the... Voi res- uh... Că voi vorbi în limba în engleză. Am început doar cu câteva cuvinte în spaniolă din respect pentru doamna președinte. Vom organiza săptămâna viitoare o audiere cu organizația cetățenilor europeni care părăsesc Regatul Unit, care trăiesc în Regatul Unit și cetățeni britanici care trăiesc în Europa și dumneavoastră sunteți uh, invitată și evident audierea este deschisă tuturor europarlamentarilor, însă am vrut să o invit pe doamna președinte a Comisiei pentru Petiții și pe membrii prezidiului. Cred că este un semnal puternic din partea AFCO adresat cetățenilor europeni pentru că vrem să consolidăm uh, drepturile cetățenilor care trăiesc în Regatul Unit. Este vorba de 3,6 sau 7 milioane de cetățeni europeni care trăiesc în Regatul Unit și mm, aproape 2 milioane de cetățeni britanici care trăiesc în Europa. Și așa cum spunea și domnul Verhofstadt, există probleme în Irlanda de Nord pentru că mulți um, cetățeni irlandezi trăiesc acum în Irlanda de Nord și am vrut să le auzim vocea pentru că pe Parlamentul European drepturile cetățenilor europeni din Regatul Unit și a cetățenilor britanici din Europa reprezintă o prioritate. Este o atitudine a Parlamentului European în favoarea cetățenilor și cred că și audierea de astăzi merge în această direcție, pentru că toată lumea din acest Parlament și-a dorit să protejeze cetățenii din Uniunea Europeană și din Regatul Unit. Mulțumesc foarte mult! Comisia pentru Petiții se consideră ca fiind un fel de punte între cetățeni și instituțiile europene. Și unul din motive este și faptul că primim o sumedenie de petiții și pe tema Brexitului și de fapt după această discuție avem um, o dezbatere pe câteva petiții care ni se adresează cu rugămintea de ajutor, tot pe această temă. Mulțumesc pentru introducerea dumneavoastră. Acum au cuvântul membrii comisiei, mai întâi doamna Curtin. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc uh, tuturor trei dintre dumneavoastră pentru prezență deja de dinainte de referendumul uh, din Regatul Unit am tratat tema uh, Brexitului aici, în special din perspectiva dreptului de vot. Acum, la 30 de zile, înainte de, un pos- de o posibilă ieșire fără Brexit, um, agitația crește și volatilitatea politică din Regatul Unit nu ajută. Și aș mai spune că tonul și retorica guvernului, a secretarilor de stat atunci când vorbesc despre libera circulație și despre drepturile cetățenilor, în special în conferințele lor de partid, de asemenea nu sunt de natură să reducă anxietatea oamenilor cu privire la ce se va întâmpla. Eu cred că ați prezentat foarte bine posibilele scenarii. Aș avea un comentariu și chiar uh, mai târziu voi uh, reprezenta um, <clears throat> una dintre petițiile adresate de cetățeni englezi. Și revin acum Uh, punerea accentului pe drepturile cetățenilor nu este vorba, nu este o chestiune minoră, ci înseamnă să recunoști drepturile cetățenilor care și-au pus încrederea în proiectul european, care au beneficiat de avantajul liberei circulație, care și-au manifestat dorința de a beneficia de avantajele proiectului nostru comun și care uh, să nu fie pedepsiți datorită aceste, acestei situații în care se găsesc involuntor, um, mai ales că nu au avut uh, drept de vot. Fie că e vorba de cetățeni europeni din Regatul Unit, fie de cetățeni britanici care au trăit în Europa sau în afara Regatului Unit mai mult de 15 ani. De aceea, drepturile cetățenilor nu trebuie privite la fel ca alte acorduri, ca de pildă în domeniul aviației sau așa mai departe. Eu cred că nivelul de tensiune și, și anxietate în cadrul acestor comunități de cetățeni sunt uh, fără precedent. Cred că da, s-au făcut pași înainte în ceea ce privește statutarea acestor drepturi și cred că bine am făcut la Strasbourg când am solicitat acest lucru pentru drepturile cetățenilor. Însă, <clears throat> preocuparea mea este că această propunere de inițiative unilaterale nu rezolvă problema pentru cetățeni. Dacă ne gândim la cele 3 milioane din Regatul Unit, preocuparea lor este că un viitor guvern va limita condițiile. Cum ar s-ar rezolva dispute cu inițiative unilaterale? Cum s-ar crea un cadru dacă se întâmplă ceva, dacă un guvern viitor uh, schimbă direcția? Iar în ceea ce privește drepturile cetățenilor britanici în Europa, ei bine, există diferențe între statele membre aici și cred că ar fi un semnal <clears throat> important din partea Uniunii Europene armonizarea acestor drepturi pentru toate cele 27 de state, în sensul că susțineți aceste drepturi așa cum au fost ele gândite la început, pentru a putea trăi, lucra, te îndrăgosti, ați crea o familie în altă parte în Europa. Pentru că Uh, pe mulți oameni îi uh, năucește această temere ce i-ar putea aștepta în 30 de zile. Domnul Moraes are acum cuvântul. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc Comisiei pentru Petiții, pentru găzduirea acestei dezbateri cu colegii noștri din uh, Comitetul de Coordonare pentru Brexit. Eu am participat la multe dintre reuniunile acestei, acestui comitet de coordonare în calitate de președinte al Comisiei Libe și susțin uh, cele spuse de domnul Verhofstadt, doamna Hübner și domnul Tatiani, Taiani și să nu uităm că de la bun început poate că n-ar fi fost uh, rău să solicităm astfel de declarații de la bun început. Domnul Kieferhofstadt pare că înțelege de bun început conceptul de migrație în Regatul Unit, în sensul că dacă nu ai un sistem precum cel pe bază de declarații și dacă nu există mm, și căi de recurs corespunzătoare, e posibil să ai parte de o proastă administrare. Sigur că aceste considerente țin de trecut, dar um, trebuie notat faptul că acest comitet de coordonare pentru Brexit a încercat să îmbunătățească poziția în care se află cei 3 milioane de cetățeni europeni în Regatul Unit și similar și invers pentru cetățenii britanici în Europa. Și n-am să repet ce a spus domnul Guy Verhofstadt. Problema acum, așa cum a spus și doamna Curtin Darling, dar m-aș referi la două lucruri doar aici. În primul rând, dificultatea cu care se confruntă cetățenii britanici în Europa și aici este vorba de dificultăți în sistemul de înregistrare în Regatul Unit. Și să nu uităm, sunt cetățenii noștri, suntem în continuare în uh, Uniunea Europeană. Vorbim despre o potențială ieșire și nu trebuie să alimentăm uh, tensiuni în continuare care să ducă la și mai mari temeri. Retorica este importantă pentru că în momentul de față declarații cu privire la a pune capăt liberei circulații alimentează temeri în rândul celor 3 milioane și jumătate Întrebarea este cum pot fi protejați cetățenii britanici din Europa și celelalte 3 milioane de europeni din Regatul Unit. Am participat la dezbateri în ceea ce privește alegerea celor mai uh, bune opțiuni din partea Regatului Unit. Sunt de acord că atunci când discutați toate aceste chestiuni cu Regatul Unit. Acest principiu a fost unul extrem de important, dar în ceea ce privește uh, garantarea drepturilor cetățenilor, cred că este nevoie de un uh, sistem judiciar corespunzător. Pentru că se punea problema că nu mai există Curtea Europeană de Justiție ca protecție. S-a mai vorbit de un organism de monitorizare independentă, pentru că acest lucru ar duce la garantarea certitudine pentru viitor, un viitor pentru familia ta. Asta este istoria migrației, de fapt, și nu doar în Regatul Unit dar și în uh, celelalte state din uh, Uniunea Europeană cu care au avut un uh, <clears throat> trecut colonialist, unde s-au aplicat aceste reguli de reîntregire a familiei. Poate că E bine să se vorbească despre aceste declarații unilaterale pentru garantarea drepturilor, dar e nevoie de certitudine și cred că nivelul dezbaterilor actuale din Regatul Unit necesită acest lucru. Domnul Barnier, de asemenea, a fost abordat pe această chestiune, la fel și membrii din acest Parlament. Și E o chestiune clară că noi am militat pentru drepturile cetățenilor și de aceea cred că e nevoie de această abordare bazată pe garantarea drepturilor pentru cetățeni. Vreau să subliniez acest lucru, doamnă președinte. Suntem în la 11 lea aceasta, ar putea să avem o ieșire fără acord și privește milioane de cetățeni care își doresc ca Parlamentul European să le protejeze dreptul. Asta și pentru că s-au făcut atâtea eforturi până acum. Cristina Plavra la señora. Mulțumesc că am să dau cuvântul la Mivon vise acum. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Astăzi reprezint Regatul Unit, dar 22 de ani am locuit ca cetățean german în Regatul Unit înainte să obțin cetățenia dublă. Deci cred că știu câte ceva despre ce înseamnă uh, pentru cetățenii din UE27 această nesiguranță prin care trec în prezent. Eu am beneficiat și de pe urma liberei circulații și am avut și norocul să beneficiez de pe urma recunoașterii um, calificărilor profesionale. În felul acesta mi-am putut construi o viață în Regatul Unit și în ultimii ani am, mi-am dat seama că această luptă împotriva unui mediu ostil uh, cu Ministerul de Interne devenea din ce în ce mai uh, grea și ani de zile mi-am petrecut încercând să obțin un pașaport uh, britanic pentru fata mea care a fost născută acolo. Dar nu despre asta este vorba acum. Acum este vorba despre o serie de petiționari care sunt cetățeni ai Uniunii Europene care trăiesc astăzi în Regatul Unit, iar uh, situația lor este încă precară. Se estimează că 40% dintre uh, cetățeni au uh, um, candidat în programul EU Settlement Scheme și au obținut un statut de prerezidenție, inclusiv oameni care au locuit în Regatul Unit de peste 20 de ani, ceea ce sporește sentimentele de anxietate și de nesiguranță pentru cetățenii Uniunii Europene. Boris Johnson a promis că va exista o certitudine clară cu privire la dreptul de a locui și a rămâne, dar a avut și alte promisiuni și nici, la aceasta, nici pe aceasta nu o respectă ca, ca și pe celelalte. Mă bucur că Ghi este acum uh, aici cu noi, în loc să citească documentul care se pare că a sosit cu privire la un fel de alt acord pe care încearcă să-l propună. Nu știm, bineînțeles, care este conținutul acestor propuneri deocamdată. Ar fi o exclusivitate. Am avea o exclusivitate dacă ne ai citi. Noi, uh, în scopul acestui exercițiu, presupunem că nu o să vină cu uh, vești bune, revoluționare pentru cetățenii Uniunii Europene. Deci acum ce aș vrea să menționez eu acum uh, ar fi nu doar um, scenariul no deal pe care l-au menționat deja colegii Moraes și Curtin Darling și um, efectele dezastroase pe care le-ar avea pentru cetățenii de pe ambele uh, maluri ale canalului Mâneci, dar aș vrea să mă refer și la singurul acord care a fost convenit cu uh, cele 27 statele europene. Um, e vorba de acordul de retragere a Terezei May. Și chiar și în acesta, și în această declarație privind Brexitul uh, o să ascultați uh, de la petiționari că există o serie de lacune în aceste documente. Solicitarea mea este ca Comisia să ne explice de ce nu s-au discutat aceste lacune și uh, nu o să intru acum în amănunte pentru că peste câteva momente o să mă ascultăm exact despre ce este vorba, dar aș vrea și eu să susțin această solicitare ca această separare, ring fencing pentru drepturile cetățenilor, să, să, acestea să fie parte dintr-o înțelegere cum trebuie, nu doar o declarație unilaterală, este vorba de viețile oamenilor și nu ar trebui să se folosească ca ă, pioni pe un eșichier politic. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamna Tu. Mulțumesc, doamnă președinte, și vreau să le mulțumesc membrilor grupului de director. Nu o să fac acum o declarație politice, Uh, eu uh, aș purta un tricou cu Stop Brexit uh, șapte zile pe săptămână dacă aș avea unul. Dar n-aș vrea nici eu să-mi adaug emoțiile mele la această atmosferă de mormântare pe care o simțim cu toții în sală. Dar am o întrebare, poate pentru tine, Ghi. Ai menționat niște mici acorduri între Regatul Unit și Uniunea Europeană care nu ne plac. Dar, deocamdată, suntem într-o situație de acorduri bilaterale între statele membre, ceea ce complică și mai mult lucrurile. Alunecăm în, uh, înspre acorduri minore între Regatul Unit și statele membre. Aveți o imagine de ansamblu cu privire la aceste acorduri bilaterale cu statele membre? Știu deja că au fost câteva reuniuni în Estonia și cred că nu suntem singuri și am senzația că situația uh, ne cam împarte um, când e vorba de aceste negocieri. Vedeți aici o oportunitate, o posibilitate de a evita această tendință, nu știu ce s-ar putea face pentru a ne asigura că avem o abordare europeană unitară. Și acum una, o întrebare pentru voi toți. Care este punctul de unde nu ne mai putem întoarce când o să avem de a face cu astfel de mici acorduri între statele membre și um, Regatul Unit? Scuze, n-am vrut să fiu foarte pesimistă, însă vreau să știu. Bănuiesc că aveți vreun plan F. Muchísimas gracias. Mulțumesc foarte mult, doamna Danuca. Danuca. Am fost raportor la cetățenia europeană, la LIBE, și Claude Moraes poate uh, își aduce aminte că înainte de acest raport a mai fost unul al lui uh, Catani cu privire la cetățenia europeană, ambele n-au ajuns niciun rezultat. Ce se întâmplă cu negocierile cu Brexitul este un aspect, dar noi trebuie să lucrăm la Parlamentul European, la cetățenii europene pentru a evita astfel de probleme. Dacă nu avem o cetățenie europeană, care să nu fie pur și simplu un derivat uh, din cetăția statelor membre uh, și care să acorde o serie de drepturi pentru acești oameni, n-ar mai uh, conta din ce stat membru sunt și am putea să rezolvăm astfel de probleme și nu cred că uh, aceste angajamente unilaterale sunt valabile pentru că se pot retrage. Există paralele între, în, cu ce s-a întâmplat în alte state, cu crearea în Estonia a celor necetățeni. Am avut o rezoluție cu privire la situația din Estonia. Oamenii aceștia au fost menționați. Drepturile de vot la alegerile de uh, uh, locale, toate acestea n-au fost tratate. Naturalizarea tot avem uh, și în Letonia și în Estonia uh, sute de mii de astfel de persoane și până la urmă niciun fel de promisiune nu s-a ținut. Mulțumesc! Muchísimas gracias, señor. Mulțumesc, domnul Ruiz de Besa. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Particip la lucrările acestei comisiei într-o dublă calitate, supleant la PETI, dar și membru plin al Comisiei AFCO. Și aș dori, în primul rând, să le mulțumesc uh, celor de la Comisia PETI pentru organizarea acestei discuții mi se pare foarte importantă și e un lucru bun că avem aici trei membri ai grupului de uh, director pentru Brexit, chiar și președintele, domnul Verhofstadt, care ne-a dat uh, o explicație foarte mm, amănunțită a problemelor practice pe care le presupune Brexitul și mai ales Brexitul fără acord. Uh, în ceea ce privește drepturile cetățenilor. Bineînțeles că aceasta este una dintre ramurile principale, una dintre uh, principalele activitățile acestei comisii. Aș dori de asemenea să profit de faptul că avem aici cu noi niște petiționari pentru a le mulțumi pentru faptul că sunt aici, pentru angajamentul lor și pentru a le transmite toată solidaritatea mea. Uh, pentru, cei pentru ceilalți uh, cetățeni al celorlalte state membre care se află în, în Regatul Unit, precum și față de cetățenii britanici care uh, se află în alte state membre. Spun acest lucru pentru că noi suntem aici eurodeputați, am fost aleși așa cum se presupune, dar deocamdată nu avem o listă transnațională, avem circumscripții naționale, dar reprezentăm interesul general european și interesele uh, generale ale cetățenilor sale. Deci eu nu sunt uh, eurodeputat britanic, cum sunt uh, colegii mei Judy sau Claude, care să fi fost ales în, în Regatul Unit. Am și eu aceeași preocupare pe care o au și ei pentru drepturile cetățenilor britanici în prezent. Mai departe o să-i auzim pe petiționar, deci n-aș dori să intru acum în detaliile petițiilor, dar aș dori să semnalez că e foarte important să, să repetăm că referendumul a fost o idee foarte proastă. Referendumul în sine și rezultatul său, desigur. Spun referendumul în sine pentru că acum examinăm problemele cu care se vor confrunta cetățenii cu ocazia Brexitului. Este vorba de o, um, um, o, o um, um, problemă legată de două principii. Știm că, pe de-o parte, avem democrația liberală, care nu constă doar în vot, Uh, și să câștige majoritatea, indiferent cât de mare ar fi aceasta, ci există și o carte de drepturi pe care uh, majoritatea trebuie să o respecte. Și sigur, prietenii noștri britanici cunosc ce înseamnă Bill of Rights. Este vorba de o cartă uh, pe care nicio majoritate nu poate să o încalce. Ce a făcut referendumul privind Brexitul? A făcut că majoritatea mică, pe de altă parte, o majoritate foarte strânsă, a făcut ca toată lumea să-și piardă drepturile ca cetățeni europeni. Lucru tragic, pentru că Uniunea Europeană acordă drepturi de cetățenie suplimentare celor um, pe care le acordă Constituțiile statelor membre sau um, în cazul Regatului Unit, uh, care nu are Constituție scrisă, uh, Bill of Rights acordă aceste drepturi și acest lucru se poate întâmpla și în alte părți, de această dramă. Dacă ne gândim la ideea unui referendum de uh, secesiune în uh, Catalonia, ne confruntăm cu aceeași problemă. Uh, deocamdată nu există, din punct de vedere social, o majoritate, dar s-ar putea ca o majoritate să sechestreze drepturile întregii societăți. Așa că eu cred că trebuie să reținem foarte clar, să nu uităm de faptul că vorbim de drepturi care nu ar trebui să fie afectate de niciun fel de decizie cu caracter electoral, în cazul acesta fiind vorba de referendum. Cât despre rezultat, Bineînțeles că nu s-a ținut cont și acest lucru s-a uh, menționat deja de, uh, și de către colegii din grupul meu politic, dar și de alții, s-a a devenit faptul că nu s-a ținut cont că un posibil rezultat uh, al acestui referendum care s-a întâmplat să se întâmple um, contravenea uh, cu acordul um, uh, din Vinerea Sfântă, așa cum se cheamă el. Este vorba de um, frontiera dintre Irlanda și Irlanda de Nord. Deci, ținând cont de toate aceste aspecte și ținând cont de cadrul general al uh, chestiunii noastre, trebuie să ne gândim din perspectiva uh, Comisiei AFCO cu privire la articolul 50 per se. Acesta nu exista înainte de tratatul de la Lisabona și nici nu știu dacă a fost o idee bună să se includă și acest uh, articol și activarea sa nu prevedea toată seria de probleme uh, practice pe care le atrage cu sine dacă s-ar aplica, după cum s-a putut constata. Și aș încheia prin a semnala un element care a apărut foarte des în discuția dinaintea mea, și anume faptul că Uh, se face această uh, delimitare a drepturilor uh, cetățenești. Sunt de acord cu ce spunea colegul Verhofstadt cu privire la faptul că n-ar trebui în cadrul negocierilor să facem sau când gestionăm acordul, să trecem la mini-acorduri. Poate că ar trebui totuși să facem o excepție când e vorba de drepturile cetățenești. Poate să mergem pe acest uh, Uh, sistem care s-a menționat, al unui dublu angajament bilateral, sigur, uh, ținând cont de ce spunea uh, Claude Moraes pe bună dreptate, că trebuie să ne asigurăm că trebuie să fie um, chiar um, valabil în fața Curții de Justiție, nu putem să echivalăm drepturile cetățenești cu alte chestiuni de pescuit, de transport uh, uh, și așa mai departe, care sunt și ele foarte importante, dar până la urmă trebuie să reținem ce ne unește pe toți ca europeni și anume articolul 2 din tratatul uh, privind funcționarea Uniunii Europene. Vă mulțumesc foarte mult, domnul președinte. Solo añadiría Aș mai adăuga un lucru. Nu doar că nu există o majoritate socială pentru a face referendum în Catalonia, dar în uh, Spania e ilegal să faci un referendum ca să se rupă Spania în bucăți. Îi dau acum cuvântul domnului Alard. Vă mulțumesc foarte, doamnă președinte, și vă mulțumesc foarte mult pentru uh, această dezbatere foarte importantă și mulțumesc că dați cuvântul unul, unuia dintre cei 3 milioane. Sunt uh, eurodeputat care reprezintă Scoția, dar sunt francez. Deci mă număr printre acești 3 milioane care se află în această situație coșmarescă care este Brexitul. Am uh, Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru solidaritatea dumneavoastră, însă solidaritatea nu e destul după cum uh, am auzit, ce solicităm noi, ce solicită cele 3 milioane, ce uh, solicită British in Europe și ei, este mai mult decât solidaritate, ci uh, ceva nou pe parte de legislație și voi continua în engleză, în engleza mea aproximativă, care este și um, um, franceza mea pe care nu am mai vorbit-o de multă vreme. Vreau să vă spun că uh, nu se aplică aici um, legislația de acolo. Mi-ar dori să spun că în acest settled uh, status eu nu vreau să-l am, refuz să candidez pentru acesta. Vom rămâne în Europeană, putem să mai stăm, mai avem până la finele lui 2020 dacă uh, ar fi vorba de uh, no deal, dar și mai departe dacă nu. Eu nu vreau nici deal, nici no deal. Eu vreau ca Regatul Unit să rămână în Europeană. Și în acest sens este foarte important ca în zilele sau săptămânile care vin să dăm dovadă de solidaritate pentru cetățenii Uniunii Europene. Nu doar cei din Regatul Unit, dar și pentru britanicii care sunt și ei cetățeni ai Uniunii Europene, care se află în restul Uniunii Europene. Nu se poate Trebuie să se oprească toate lucrurile. Am uh, suferit în ultimii trei ani și jumătate. Eu am propriul meu exemplu, dar fiecare exemplu e altfel. Fiecare situație familială este diferită. Vă pot să vă spun că acest lucru nu trebuie să mai uh, continue. Eu vreau o prelungire de un an, doi ani ca să se lămurească acest Brexit, uh, și poate până la urmă să nu aibă loc, să nu uh, părăsească legatul Uniunii Europeană. Sigur că vreau un uh, termen mai lung, dar nu se poate să fie uh, cu prejudicierea oamenilor și uh, familiilor din Regatul Unii și din întreaga Uniunea Europeană. Da, ring fencing, delimitarea aceasta este foarte importantă și aceasta trebuie să fie în legislația primară, nu în cea secundară. Și noi suntem cetățeni europene avem cetățenia Uniunii Europene. Asta trebuie să însemne ceva. Pentru mine a însemnat ceva când m-am mutat în Regatul Unit și când m-am îndrăgostit de soția mea și după trei copii și patru nepoți, trebuie să însemne ceva și pentru copiii mei și pentru nepoții mei. Trebuie să însemne ceva și pentru mie și pentru britanici în Europa. Trebuie să apărăm cetățenia europeană. Se uită oamenii la noi. Trebuie să avem grijă de cetățenii noștri. Trebuie să se facă prin legislație și îi cer lui Guy Verhofstadt și tuturor instituțiilor din Uniunea Europeană să nu se mai uite la Boris Johnson că să le găsească o soluție sau la guvernul britanic, ci să găsească ei o soluție acum, una prin legislație, să se asigură că drepturile noastre sunt protejate și că nu trebuie să mai aplicăm pentru settled status și uh, trebuie să avem un proces legislativ normal și simplu și noi știm că drepturile noastre, indiferent ce s-ar întâmpla, uh, să fie protejate, vor fi protejate. Asta ne trebuie, acesta este apelul meu către dumneavoastră, sper să reușim în săptămânile care urmează. Senior Porrit. Domnul Porrit. Doamna Porrit. Mulțumesc, doamnă președintă. A fost o dezbatere foarte emoțională și cred că asta ne amintește că totuși în tot procesul acesta e vorba de oameni. După cum a spus domnul Alard, mulți oameni refuză să se registreze în această settlement scheme sau pentru statusul de rezident, pentru că atunci când ai avut bună credință stabilindu-ți casa undeva, e o adevărată jignire să trebuiască să te gândești, să-ți reafirmi propriul drept de a te afla acolo, în principiu. Și trebuie să ținem minte că toate aceste lucruri s-au întâmplat într-o situație în care am avut parte de o erodare constantă a drepturilor cetățenilor europeni în uh, cadrul, uh, în Regatul Unit, asta de la referendum încoace și chiar dinainte. Am auzit cazuri de Uh, cetățeni UE care nu au putut să voteze în referendum, deși acesta le afectează cel mai mult viețile, care nu au putut să voteze în recentele alegeri europarlamentare, nu au avut ocazia, deci, să spună nimic în nicio ocazie cu privire la Brexit. De asemenea, există probleme clar documentate în uh, implementarea statutului de rezident pe lângă faptul că nu te simți binevenit acolo unde trăiești de atâta vreme. Colegii au dreptate când spun că e vorba despre un mediu în continuă degradare în Regatul Unit. Anul trecut, un cuplu spaniol care trăia pe strada mea mi-a spus că se mută înapoi la Madrid pentru că nu se mai simt bineveniți acolo, în Regatul Unit. Gândiți-vă cum se simt acum cetățenii uh, europeni din uh, Regatul Unit, pentru că ministrul de interne acum sărbătorește sfârșitul liberei circulații, în vreme ce acest, liberei circulații, în vreme ce acest lucru este un adevărat regres, nu e motiv de sărbătoare. Sunt de acord cu doamna Curtin atunci când face apel la Parlament să facă uh, Uh, să se ceară o delimitare pentru drepturile cetățenilor. La urmă, urmă, e vorba de viețile oamenilor aici. Am auzit destule exemple cu privire la cât de greu a fost de, de tolerat această lipsă de certitudine și noi, ca europeni, avem o responsabilitate față, față de aceste persoane, indiferent dacă guvernul britanic uh, reușește să uh, aibă un, să semneze un acord. Am o întrebare pentru Ghi. Ați vorbit despre această perioadă de grație. Ea ar exista în cazul unei, unei ieșiri fără acord? Pentru că dacă da, mă tem că este o altă idee prost definită, pentru că acest scenariu e doar la câteva săptămâni distanță. Și avem de-a face cu un guvern care refuză să intre în mod matur și constructiv în negocieri. Așadar, avem motive multe de îngrijorare pentru că nu se pare că nu vom face progrese și vom avea o lipsă și mai mare de certitudine juridică. De asemenea, mă întreb de ce a refuzat guvernul britanic această propunere de înregistrare automată și poate reprezentanții, eh, colegii de reprezentanța permanentă pot să ne spună ce se întâmplă actualmente. Acestea sunt întrebări cu răspunsuri foarte greu de găsit, așa că de ce să nu avem garanții unilaterale acum, având în vedere că e vorba despre drepturile cetățenilor, despre oameni, indiferent ce se întâmplă cu calitatea de membru a Uniunii Europene sau dacă vom avea sau nu o extindere. Doamna Reut. Rowett, îmi cer scuze. Avem foarte multe petiții legate de drepturile cetățenilor Lucru care se întâmplă, după părerea mea, pentru că situația actuală din Regatul Unit este alarmantă. Și ea nu se referă doar la posibilitatea lipsei unui acord, ci sunt și aspecte care pot să aibă loc chiar dacă avem un acord. Există trei chestiuni pentru care nu există niciun fel de mandat democratic, chiar dacă respecti referendumul Lucru pe care n-ar trebui să-l facem, probabil. Nu am avut niciun fel de vot în ceea ce privește acest mediu ostil care este astăzi sărbătorit de către guvernul nostru. Acest uh, lucru a fost uh, a apărut în uh, uh, vremea Theresei May pe când era ea ministru de interne și uh, nu este uh, un lucru pe care l-am putut vota. Nu am fost, de asemenea, întrebați uh, ce fel de linii roșii putem introduce în uh, acordul Teresei mei. Ea nu a consultat uh, cetățenii și nici Parlamentul atunci când a negociat libertatea de circulație și atitudinea de sărbătoare acum din partea guvernului britanic mi se pare uh, un alt aspect uh, care nu e susținut de vreo majoritate pentru că ar dispărea drepturile multora dintre noi, fără ca noi să fie, să fie avut un cuvânt de spus. Așadar, o pierdere a drepturilor de către cetățenii britanici și de către cetățenii europeni care trăiesc în Regatul Unit. Așa că mi se pare important să nu uităm un lucru. Dacă abandonăm cetățenii britanici, dacă îi abandonăm soartei lor, unui guvern cu asemenea politici, practic ne abandonați uh, pe noi cei care nu avem unde să mergem. Acest statut de rezident este foarte prost, e foarte prost reglementat. Uh, dispozițiile referitoare la el înseamnă că mulți oameni care locuiesc de foarte mulți ani în Regatul Unit vor trebui să plece acasă. Dar mulți dintre noi nu avem unde să ne ducem. Nu avem nicio altă casă în care ne putem redobândi libertatea de circulație și cetățenia UE. Deci pentru toți ceilalți cetățeni britanici, chiar și din Regatul Unit, nu există protecție și ne vom pierde drepturile. Mulțumesc! Domnul Dance Mulțumesc. Sunt de acord cu tot ce s-a spus până acum. Vă dați seama că avem uh, acorduri transpartinice aici, foarte ample. Nu văd pe nimeni uh, care să țină partea Brexitului aici. Faptul că ne dorim să apărăm drepturile, faptul că dorim să Uh, păstrăm drepturile cetățenești nu este doar un aspect ezoteric, este un lucru la care am tot făcut apel. Am avut o audiere asemănătoare în 2017. Uh, atunci, domnule Verhofstadt, ați uh, spus că veți analiza, veți lua în considerare ideea acestei delimitări a drepturilor, acestui ring fencing. Înțeleg care sunt restricțiile Uh, știu că drepturile cetățenești uh, țin de uh, apanajul statelor membre, știu care sunt restricțiile la care suntem supuși acum, dar e important ca Parlamentul European să trimită un mesaj, un semnal. Mulți dintre cei care sunt aici erau aici în 2017 și viața și-a urmat cursul uh, și jaloanele, etapele importante din viață nu se schimbă. Locurile de muncă, facultatea, ratele la bancă, mersul la școală, la universitate. Aceste etape de viață nu se mișcă. Ele acolo rămân, dar incertitudinea a rămas. Așadar, hotărârile pe care le iau oamenii în viața lor de zi cu zi au fost luate într-un în, într-un fel de limb, așa, o, o situație de nedescris. Cred că există așa un sentiment general că am fi putut face mai multe pentru a da dovadă de solidaritate, pentru a transmite un mesaj că lucrurile pot să meargă mai bine. Drepturile nu pot să fie bazate doar pe calitatea de cetățean și nu pot să uh, fie știrbite doar pentru că un stat membru vrea să plece. Și drepturile nu sunt doar o anexă a calității de cetățean. Ele trebuie să însemne ceva, trebuie să însemne mai mult. Sunt lucruri pentru care am luptat. Așa că trebuie să transmitem un mesaj cu privire la ceea ce ar trebui să se întâmple mai uh, departe, uh, chiar dacă asta trebuie, înseamnă să rescriem legislația legată de uh, cetățenia resortisanților țărilor terțe în toate cele 27 de state membre. Vă rog să vă gândiți cum se simt oamenii care au fost abandonați nu doar de țara în care trăiesc, ci și de conceptul unei cetățenii pe care ei credeau că o să o aibă pentru totdeauna și care le-a fost luată pentru totdeauna. Este absolut îngrozitor. Mulțumesc. Domnul Verhofstadt sau domnule Tajani, nu știu dacă vreți să trageți o concluzie. Da, aș dori să revin asupra câtorva observații, dacă îmi permiteți. Doamna Tum, voi solicita serviciilor să ne ofere o listă a acordurilor bilaterale de care avem cunoștință noi ca Parlament în ceea ce privește uh, alegerile locale. Știm că acestea există între anumite țări, și că încă se poartă negocieri în alte cazuri. Vi le putem oferi dacă vreți. Um, oricum, noi uh, din grupul nostru director avem o ședință în câteva uh, minute. Nu știu dacă e cineva de la aceste servicii în, prin preajmă. Apoi, două lucruri diferite. În primul rând, dacă avem un acord de retragere, atunci se va aplica acest sistem de rezidență. Dar Parlamentul trebuie să spună, da, să-l aprobe, adică. Și eu cred că dacă avem un acord, trebuie să cerem claritate cu privire la implementare. Deci vom reveni asupra acestei chestiuni uh, a declarației și a înregistrării automate, cum vreți să-i spuneți, pentru că nu este normal. Avem un procent de 62% de solicitări deja aprobate, restul sunt uh, uh, aprobări de statut de prerezident sau alocări de statut de prerezident, uh, deși este vorba despre persoane care locuiesc de mai bine de 10 ani uneori în, în Regatul Unit, deci asta ar fi calificat pentru statutul de rezident. Deci, cu siguranță la asta va trebui să mai revenim, după părerea mea. Din momentul în care este formalizat un acord de retragere, e treaba noastră să îl și aprobăm. Va exista o perioadă, iar în această perioadă vom profita de ocazie pentru a vedea cât de serios aplică autoritățile britanice acest, aceste prevederi și eu voi susține această înregistrare automată și nu solicitarea individuală de acum. În al doilea rând, dacă nu avem un acord, nu voi mai repeta ce am zis în introducere, dar, din câte înțeleg, există două lucruri de care trebuie să, pe care trebuie să le obținem, care merg, de fapt, dincolo de acele declarații unilaterale, garanții unilaterale din partea Regatului Unit și din partea noastră. Adică căile de atac, luate foarte în serios, în mod ideal ar trebui să fie vorba despre posibilitatea de a uh, apela la Curtea de Justiție. Mi se pare chestiunea cheie aici. care merge dincolo de acest angajament unilateral de ambele părți. Uh, we will put... Noi, grupul director, vom repropune acest subiect pentru ordinea de zi. Înțelegem că nu putem avea așa o delimitare formală pentru drepturile cetățenilor. Bine, dar atunci cum facem? Ziceam că sunt două aspecte. Al doilea ar fi că nu este voie să avem schimbări unilaterale în sistem după Brexit. Și noi, împreună, eu împreună cu grupul director, suntem pregătiți să propunem asta negociatorilor. Dacă nu reușim să garantăm drepturile cetățenilor printr-o delimitare, atunci cum? Avem la dispoziție uh, căile de atac și apoi certitudinea că nu vor exista niște restricții unilaterale impuse în mod unilateral asupra drepturilor. Acestea sunt cele două comentarii. Cred că trebuie să dăm dovadă de înțelepciune, să vedem cum putem să formalizăm lucrurile ori la PETI, ori la AFCO sau în altă comisie pentru a reveni asupra acestei discuții, pentru că e una cheie. E important să oferim aceste două garanții. Asta voiam să spun. Intervenție fără microfon. Mulțumiri. Mulțumim foarte mult grupului director pentru Brexit. Sunt sigură că ne vom mai vedea ori participăm noi la reuniuni cu alte comisii, ori uh, veniți dumneavoastră la comisia noastră. Știți că, știu că aveți acum o reuniune la ora 5 și jumătate și la următorul punct vom da ascultare petenților. Sunt câteva petiții legate de Brexit. Aș dori să intervin nu pe fond. E foarte important ce a spus Claude. Um, și, într-adevăr, este o, o schimbare de mediu, de percepție. În momentul de față însă avem de-a face cu o dezagregare și legăturile care, le, care există se, uh, se șubrezesc. Nu se știe ce este acceptabil pentru guvernul britanic. Și asta ne face nouă eforturile uh, mai grele de făcut. Sunt sigură că și colegii din grupul director sunt de acord cu mine. Ușa noastră este deschisă, deci dacă aveți uh, vreo uh, solicitare, vreo preocupare sau dacă găsiți o soluție pentru backstop, pentru granița irlandeză, spune domnul Verhofstadt, Doamnă președinte, vrem doar să vă invit la următoarea reuniune a Comisiei AFCO. de... Avem această, uh, aceste predicții din partea uh, cetățenilor britanici care sunt de acord cu aceste probleme și sunt afectați de Brexit. Vom vedea acum ce conține scrisoarea domnului Johnson pe care i-a trimis-o domnului președinte Juncker și șefilor de state pentru a face câteva propuneri uh, alternative pentru backstop. Nu cred că se poate ajunge la o soluție ideală. Vom vedea ce a propus domnul Johnson. Crucial pentru noi este să apărăm drepturile cetățenilor. De aceea este și foarte bine să participăm la Uh, această audiere, iar invitația este deschisă tuturor membrilor um, PETI și mai ales președinte. Mulțumiri în numele Comisiei PETI. Uh, firește, vom avea o delegație PETI la reuniunea, la audierea de la AFCO și vă mulțumesc foarte mult pentru munca excelentă pe care a făcut-o grupul director în toate aceste luni Uh, fiind preocupați mai ales pentru, de, de realitatea din teren și de situația cetățenilor europeni și cetățenilor britanici. Și vreau să știți că um, uh, apreciem munca făcută de Parlamentul European și nu lăsăm în urmă niciun cetățean. De aceea vă sunt foarte recunoscătoare că ați acceptat să vorbiți la această reuniune, la comisia noastră și mm, vă urăm spor să continuați pe aceeași cale de a apărea drepturile cetățenilor. Trecem acum la punctul 16, unde tot despre Brexit este vorba. Avem mai multe petiții, o să spun care sunt. 307 2017 470 pe 2017, 627 pe 2018, 926 pe 2018, 97 pe 2019, 826 pe 2019. Acestea sunt. Toate sunt din partea unor cetățeni îngrijorați în privința Brexitului și dacă sunteți de acord, vom da acum cuvântul, în primul rând, membrilor comisiei. În primul rând, dacă sunteți de acord, domnul Ian Stock va avea cuvântul, pentru că trebuie să fie în altă ședință imediat și apoi vom da cuvântul celorlalte grupuri parlamentare și apoi petenților. Vă mulțumesc! Thank you for admitting... Mulțumesc pentru faptul că mi-ați um, admis petiția și pentru ocazia de a vorbi astăzi. Dacă se va întâmpla Brexit-ul, cetățenii um, britanici nu vor mai avea cetățenie europeană. Este împotriva dorințelor acestora. În mod similar, un eveniment care produce uh, um, <clears throat> un cutremur și la nivel moral. În schimb, europenii care vor rămâne în Regatul Unit uh, vor fi cei mai dezavantajați pentru că drepturile lor riscă să fie limitate după Brexit, așa cum se vede după uh, manifestarea de sentimente pro-europene în Regatul Unit, este o chestiune de importanță pentru foarte mulți dintre noi. Reprezintă un furt uh, al identității noastre Uh, de europeni. Viețele noastre vor fi mai mici și din punct de vedere cultural și emoțional. Am experimentat uh, la prima mână uh, temerile pe care le creează. Mai ales pentru Irlanda este un lucru foarte important. Este important pentru noi să ne putem uita la europeni, să le punem în ochi că suntem și noi parte din acest proiect. În ceea ce privește rezolvarea acestei chestiuni, se vede că administrațiile noastre nu ne-au spus nimic de fond în ultimii trei ani. Am devenit invizibili. Retorica zilnică despre voința poporului nu are nicio legătură cu dorințele noastre. Așa cum a spus un comentator, nouă ni se refuză propriul viitor. Pe scurt, guvernul britanic nu știe ce să facă cu noi și este extrem de evident faptul că noua administrație din Regatul Unit nu, noi administrație nu-i pasă. De asemenea, este clar că britanicii care sunt pentru Brexit, acestora nu le pasă de noi. Eu sunt, trăiesc în circumscripția Ministerului de Interne și am ieșit în stradă și am văzut ce um, face ura. Kiefer Hofstadt a spus că viața um, europenilor normal nu ar trebui să aibă de suferit. Oricare ar fi viitorul politic, britanicii și europenii sunt uh, în continuare europeni. Eu spun că comunitatea europeană în ansamblu n-ar trebui să permită uh, să se întâmple acest lucru și trebuie făcut tot ce este necesar pentru a atenua impactul. Dacă Regatul Unit va deveni un stat terț din perspectiva UE, uh, atunci guvernul britanic britanic nu ar trebui să aibă nimic de zis în ceea ce privește statutul pe care statele europene aleg să îl acorde cetățenilor britanici. În plus, și cetățenii britanici trebuie să poată beneficia de drepturile anterioare acolo unde se află în vreuna din țările EU27. Eu sugerez că acest lucru nu ar fi un compromis um, și ar trebui și acte unilaterale pentru implementarea acestui lucru. Sigur că uh, sunt și costuri aici, dar poate că printr-un cost per solicitare s-ar putea um, rezolva acest lucru, însă ar trebui avut în vedere și pe cei cu venituri mici. Încă o dată, eu consider că uh, astfel de proceduri nu au nicio legătură cu guvernul britanic. Eu am fost implicată în educație în Regatul Unit și nu trebuie să vă îndepărtați, pentru că acest lucru va ține conștiința trează. Dacă se va întâmpla Brexitul, această opțiune identitară va fi foarte importantă pentru reconcilierea britanicilor europeni și pentru a ajuta la uh, vindecarea acestei rupturi în societate. Un, un astfel de act este doar un act care să reîncurajeze încrederea cetățenilor una petiționaria, Jane Golding. Acum dau cuvântul lui Jane Golding, um, de fapt, doamna Golding nu poate să fie prezentă. Doamna Curtin Darling o să citească um, uh, declarația sa. I'm making the statement. Mulțumesc foarte mult. Fac o declarație în numele britanicilor din uh, Europa. 80% dintre care sunt la vârstă activă sau mai tineri și și numele celor 3 milioane de cetățeni UE din Regatul Unit. E greu de crescut că poziția acestor cetățeni europeni care au trăit în incertitudine mai mult de 3 ani acum poate deveni chiar și mai lipsită de certitudine decât uh, atunci când uh, au mai avut o discuție în această comisie în ianuarie. La 30 de zile, de data de 31 octombrie, Regatul Unit este într-o criză constituțională și nu există certitudini dacă va exista un acord sau ce fel de acord își dorește Regatul Unit. O ieșire fără acord este un dezastru pentru britanicii în Europa și cei 3 milioane de cetățeni europeni din Regatul Unit. În pentru că nu există niciun fel de claritate în ceea ce privește viața oamenilor, fie că e vorba de uh, asigurări sociale, sănătate sau recunoașterea calificărilor. Trebuie să ne întoarcem la început și să vedem ce am promis cetățenilor mai 2017. Michel bani a spus la Florența, nivel de protecție acordat în baza uh, legislației europene nu trebuie diluat. Brexitul nu trebuie să afecteze natura relațiilor dintre oameni și viața lor zilnică. Principiile esențiale din drepturile cetățenilor spun că acordul de retragere ar trebui să protejeze drepturile cetățenilor UE 27 în Regatul Unit și a cetățenilor britanici în uh, Europa și a membrilor de familie care la data intrării în vigoare a acordului de retragere beneficiază de aceste drepturi legate de libera circulație în baza legislației unii precum și în, în uh, timp, în cursul negocierilor, aceste concepte au fost uh, diluate și cetățenii nu mai pot să-și continue viața ca până acum. Și cele 3 milioane de britanici în Europa au arătat de nenumărate ori că deciziile de viață se fac pe baza drepturilor și nu invers. Și drepturile lor trebuie să fie protejate, nu alegerea de stil de viață. Un cetățean mi-a spus că într-o clipită s-ar putea evapora aceste drepturi și a, pentru britanici s-ar putea reveni la statutul de a, stat terți. Și fără a ține cont de principiul uh, așteptărilor legitime. Deci, iată că avem de-a face cu 5 milioane de europeni convinși care au făcut uz de cetățenia europeană și de drepturile lor individuale. Dar legislația nu s-a mișcat conform realităților pentru că cetățenia europeană încă depinde de relația dintre state. Uniunea Europeană trebuie să protejeze integritatea pieței interne și toate drepturile în contextul negocierilor cu cetățenii europeni. Dar ce scop, ce rost ar avea dacă se protejează toate acestea fără a proteja și libertatea de mișcare? Uniunea Europeană trebuie să-și protejeze toți cetățenii. În special 3,7 milioane de cetățeni europeni care s-ar putea să trăiască într-un stat terț. Chiar dacă schema de um, sau legea cu privire la reședință din Regatul Unit ar fi perfectă, totuși cei care trăiesc acolo au nevoie de o protecție internațională pentru că altfel riscă ca drepturile lor să fie diminuate în timp. Și acest lucru deja se întâmplă în tăcere, în spatele ușilor închise, prin intermediul legislației secundare. Cuvinte calde din partea administrației britanice nu au nicio valoare. În ceea ce privește guvernele viitoare, nu se știe. Pe de altă parte, cetățenii britanici uh, din Uniunea Europeană se confruntă cu un potențial 27 de soluții diferite. Și pentru ambele grupuri, fără un tratat internațional, chestiuni importante care țin de reciprocitate, precum pensii, recunoașterea calificărilor, nu vor fi acoperite nici nu se va respecta principiul nediscriminării sau a tratamentului egal. Ambele uh, Um, <clears throat> statuate în uh, partea de acord care vizează drepturile cetățenilor. Dar și dacă se acordă o extindere pentru ieșirea din Uniunea Europeană, drepturile cetățenilor trebuie puse ca o precondiție a unui viitor acord. Trebuie ca Însă drepturile, garantarea drepturilor cetățenilor nu se poate face în ultimul moment pentru că necesită și o ratificare în parlamente și o lege aferentă în Parlamentul Britanic. Și nici nu se pot face în afara sferei de acoperire articolului 50. pentru că e nevoie și de ratificarea parlamentelor uh, din Uniunea Europeană, uneori chiar și a unor parlamente regionale. Eu cred că este nevoie ca detaliile legislative să fie lămurite în timp. Noi nu solicităm negocierea a nimic, vrem doar ca ceea ce s-a convenit până acum să fie păstrat. Vă solicităm să vă dați seama că trebuie să protejați 5 milioane dintre cetățenii cei mai convinși de Europa. Pentru că acești cetățeni ar fi trebuit să devină niciodată o monedă de schimb. S-au uitat către dumneavoastră pentru garantarea drepturilor lor. fac parte dintre um, acei cetățeni care și-au folosit uh, dreptul la liberă circulație. Însă acum cred că nu e momentul în care să îi uh, lăsăm în ploaie pe acei cetățeni și aici um, mă încadrez și eu pentru că am un, cetăț- am un soț belgian și trei copii aici și împreună cu ceilalți care se află în situația noastră um, sunt aici pentru apărarea drepturilor. Mulțumim, ne-ați emoționat pe toți. Într-adevăr, e o după amiază foarte emoționantă pentru cei care credem în Europa. Dau cuvântul acum petiționarului domnului Anthony Walker. Thank you, Madam Chair. Congratulate uh, the new members of the Parliament on their ele election to this. Vreau să uh, mulțumesc, uh, să le mulțumesc uh, și să felicit pe eurodeputați pentru că au fost aleși și mulțumesc pentru că țineți această audiere și pentru că m-ați invitat astăzi. Împreună cu colegii, cu Fabrizio și Vittorio, prezentăm mai multe petiții. Una dintre acestea se referă la caracterul neadecvat al măsurilor de protecție pe care le conține acordul de retragere. Măsuri de protecție și conținutul acestui acord, când e vorba de drepturile cetățenilor, din păcate, sunt insuficiente și nu se încadrează în poziția declarată de negociere. Directivele Consiliului făcuseră apel ca în acordul de retragere să se consacre dreptul uh, din uh, dreptul Uniunii Europene la data retragerii și principiile esențiale cu privire la drepturile cetățenilor ale Comisiei indicau că drepturile din acordul de retragere ar veni cu aceeași protecție așa cum se consacră în legislația Uniunii Europene la data retragerii când e vorba de cetățenii europeni. Ca urmare, din păcate, conținutul acordului de retragere nu îndeplinește aceste obiective declarate privind, obiective declarate privind negocierile, mai ales uh, task force-ul Comisiei pentru articol 50 trebuie să fie invitat în fața acestui Parlament să justifice motivele pentru aceste lacune. Despre ce e vorba? Cop- copii Zamurano. Poate că știți cu toții uh, decizia uh, Cej Zambrano, care înseamnă că aplicat în Regatul Unit copiii britanici care sunt născuți din copii uh, uh, din părinți ne europeni trebuie să aibă drepturi inerente um, de rezidență în uh, țara gazdă a copilului. Din păcate, nu există o astfel de protecție uh, atunci când e vorba de un uh, singur gardian Um, care să rămână în Regatul Unit. Deși acest lucru este consacrat de decizie, în uh, um, negocieri uh, nu se reflectă acest lucru și acest lucru poate să afecteze zeci de mii de copii britanici. Doar în 2017, aproape 200 de mii de copii au fost născuți în Regatul Unit, având cel puțin un părinte care n-a fost născut în Regatul Unit. O altă lacună în acordul de retragere se referă la cetățenii europeni care se întorc acasă după ce și-au exercitat dreptul de liberă circulație. La fel, este vorba de o altă hotărâre a Curții de Justiție. Nu există niciun fel de protecție în acordul de trage care să asigure că cetățenii europeni care se întorc în țara lor de origine după ce au fost rezidenți în uh, Regatul nu pot să facă acest lucru cu membrii familiei care nu sunt în europeană, deși acest lucru este um, explicit uh, menționat uh, și care este inerent liberei circulații, așa consacră Curtea de de Justiție. Referitor la cetățenii britanici, aceștia nu vor avea uh, dreptul continuu la liberă circulație. Aceștia vor fi în mod eficient blocați în țara de uh, reședință um, atunci când um, va avea loc uh, retragerea. De asemenea, nu sunt garanții suficiente în acordul de retragere în ceea ce privește competențele autorității um, independente care trebuie să fie înființate în Regatul Unit pentru a monitoriza aplicarea acordului de retragere. Deci în acest acord nu sunt garanții suficiente pentru a se asigura că această autoritate va avea competențe suficiente pentru a lansa uh, anchete, pentru a obliga uh, dezvăluirea de documente de către Ministrul de Interne, de, de exemplu, sau pentru a interveni în uh, decizii care refuză statutul de rezident. Sunt foarte multe lucruri lăsate în seama autorităților britanice când e vorba de această autoritate autoritate independentă. Mulți dintre eurodeputații de astăzi au repetat de mai multe ori chestiunea statutului de rezident care trebuie să fie obligatoriu și faptul că um, nu se, dacă nu se aplică în Regatul Unit ar însemna că cetățenii Uniunii Europene ar păstra, ar pierde dreptul de a rămâne în uh, Regatul Unit. Regretabil, Comisia a fost cea care a, concedat, care a cedat acest lucru în negocierile cu autoritățile britanice. Deci, dacă se schimbă și se, să ajungem la un sistem declarator, ar însemna că e nevoie de o modificare a acordului de retragere și atunci riscăm să redeschidem negocierile. Un teritoriu foarte alunecos. Ar fi mult mai bine să ne concentrăm pe convingerea Regatului Unit să uh, ridice uh, termenul uh, um, unilateral, pentru că în felul acesta ar exista un sistem constitutiv care va fi atenuat. În sfârșit, privind acord, retrage fără uh, acord, deja am avut multe discuții și la grupul director, uh, care sunt diferențele între uh, o retragere normală și una fără acord. Cei care vor suferi cel mai mult dacă nu se face o delimitare a drepturilor cetățenilor în cazul no deal sunt cetățenii britanici care vor face obiectul a 27 de măsuri juridice diferite, de la niciun fel de modificare, Irlanda, de exemplu, uh, la o garanție foarte bună de a uh, rămâne, Italia, și alte uh, drepturi uh, mult mai restrictive, delimitate în timp, Belgia, când avem un termen limită 31 decembrie 2020, după care nu știu ce se întâmplă. Uniun, instituția, instituțiile Uniunii Europene trebuie să se gândească foarte serios cu privire la adoptarea unilaterală a unui instrument al Uniunii Europene pentru a asigura drepturile Uh, britanicilor uniforme în uh, Uniunea Europeană de după Brexit. Mulțumesc și îmi cer scuze că mi-am depășit timpul. Muchísimas gracias. Ahora tiene la palabra. Mulțumim foarte mult. Am să-i dau cuvântul acum, doamnei Lucina Viju. Mulțumesc foarte mult că ați acordat uh, ocazia organizației pe care o reprezint, Haringey Welcome, să prezinte petiția noastră astăzi. Ca o introducere, aș dori să vă fac o descriere pe scurt uh, a organizației noastre, a preocupărilor noastre cu privire la drepturile continue a refugiaților și migranților în, ca, în contextul Brexit și modalitățile în care sperăm noi ca Parlamentul să atenueze această situație. Haringey este un cartier foarte divers din nordul Londrei cu o populație eh, etnică minoritară foarte mare din toate părțile lumii și care are zone unele foarte afluente și unele printre cele mai defavorizate din Marea Britanie. Haringey Welcome reprezintă un grup uh, local format din rezidenți din Haringey, dintre care unii sunt uh, migranți de primă generație. Am început în 2015 cu o campanie de convingere a autorităților locale de la noi de a Uh, primi uh, refugiați uh, sirieni în comunitatea noastră. Din 2017 am făcut campanie pentru politici mai bune, mai inclusive și mai primitoare și servicii pentru toată lumea în zona noastră și cu precădere am pledat pentru demnitate și pentru respectarea migranților vulnerabili și defavorizați. Împreună cu alte grupuri din întreaga țară am făcut de asemenea o campanie pentru a opri um, mediul ostil, așa numit, politica guvernului britanic um, o serie de politici uh, dure și discriminatorii care împreună au creat un sistem de frontiere interne care refuză accesul la servicii și la um, uh, prestații și care uh, dețin și deportează persoane fără documente și care în mod disproporționat are impact asupra rezidenților de culoare. Aceste politici au intrat în vigoare prima oară în 2012 uh, sub conducerea uh, Ministrului de Interne Theresa May și după aceea au dus la un tratament îngrozitor a rezistenților rezidenților britanici din Commonwealth, uh, cunoscut sub numele de scandalul Windrush. Oamenii aceștia au fost Uh, supuși uh, refuzului uh, dreptului de a munci, accesului la servicii medicale sau la deschiderea unui cont bancar sau um, dreptului de a conduce mașini și au fost de asemenea privați de mijloace de a supraviețui. De multe ori au fost um, reținuți în cadrul politicilor de imigrare și au fost deportați și în mod tragic unii chiar au murit. În ciuda scuzelor guvernului, încă nu s-a acordat niciun fel de compensare pentru victime și sistemul acesta de mediu ostil nu a fost dezmembrat. Avem un exemplu foarte concret aici uh, despre modalitățile în care Regatul Unit nu își îndeplinește, nu protejează uh, drepturile fundamentale cetățenilor săi, care sunt încă și cetățeni ai Uniunii Europene. Uh, cu Brexitul care aproape că se apropie foarte tare, avem uh, preocupări foarte serioase cu privire la extinderea acestui mediu ostil um, către cetățenii Uniunii Europene nebritanici care locuiesc în Regatul Unit. Mai mult, așa cum s-a menționat în petiția noastră, europenii din Regatul Unit nu au primit uh, statutul acesta de rezident automat și nici nu s-a creat un sistem care să asigure că migranții la care e greu să ajung sunt sprijiniți uh, pentru a obține documentația necesară. Astfel, în viitor, există o probabilitate ridicată ca unii cetățeni Uniunii Europene din Regatul Unit să fie expuși riscului de a avea aceeași soartă tragică um, cu cei care au fost um, victimele scandalului Windrush. În plus, suntem foarte îngrijorați de faptul că după Brexit, Regatul Unit, uh, guvernul său, nu intenționează să-și onoreze responsabilitățile vis-a-vis -vis de um, solicitanții de azil și de refugiați de pe continentul european. Deja are un palmares foarte um, negativ în acest sens, mai ales când e vorba de um, situațiile de reîntrăgire a familiei. Guvernul nostru a declarat recent că după Brexit nu va permite reunificarea familiei pentru solicitanții de azil sau pentru refugiați, mulți dintre aceștia fiind copii care sunt rezidenți ai altor state europene europene și care au rude în Regatul Unit. Aceste familii trebuie să poată să se reunească și să rămână împreună în Regatul Unit după Brexit și acest lucru ar trebui să se asigure prin uh, niște rute uh, de vize foarte um, clare. Uh, considerăm că exemplele pe care le-a dat organizația noastră în petiția noastră arată uh, faptul că guvernul uh, britanic nu își îndeplinește uh, responsabilitatea vis-a-vis -vis de dreptul la viață de familie pentru um, solicitanții de azil și pentru refugiați și nici nu protejează drepturile fundamentale um, care sunt consacrate în Carta Drepturilor Fundamentale și acordate cetățenilor Uniunii Europene. Cum Regatul Unit este în continuare, din punct de vedere juridic, membru de plin al Uniunii Europene, încalcă legislația primară a Uniunii Europene. Așadar, îndemnăm Uniunea Europeană să facă astfel încât uh, protecția drepturilor fundamentale să fie asigurată, pentru că acestea au fost acordate către toți uh, cetățenii săi și acum Regatul Unit nu le respectă. Mulțumesc! Thank you very much. Ahora daría la palabra a la Dau acum cuvântul Comisiei Europene. v-aș uh, ruga să vă concentrați intervențiile, să nu aveți decât una, dacă se poate. Am, dumneavoastră să-mi spuneți uh, care dintre cei trei reprezentanți ai Comisiei va interveni. Madam Chair. Okay, Stefan de Renck. Yes, I'm Stefan de Renck. Mulțumesc, doamnă președintă, sunt Stefan de Renck. Am fost uh, întrebați de task force dacă putem să oferim niște clarificări. Eu reprezint echipa lui Michel Barnier. Uh, suntem câteva persoane aici de la Justice și de la Secretariatul General al Comisiei. Mulțumiri petenților și Parlamentului European, membrilor PETI, doamnei Curtin Darling, că a adus aceste argumente cu atâta pasiune și cu atâta emoție. Înțelegem că este un moment emoțional, lumea trece prin uh, multă anxietate, noi nu ne-am dorit să fim aici, noi ne-am fi dorit să terminăm cu Brexit mai devreme, dar iată, asta este situația în care ne regăsim. La punctul 15, domnul Verhofstadt a spus că am uh, conlucrat cu Parlamentul și cu Comisia în cadrul acestor negocieri pentru Brexit. În vreo trei sferturi de oră, grupul uh, de steering pentru Brexit se va întâlni cu um, cu domnul Barnier. Se va vorbi despre noua propunere de acord, despre alternativa la backstop. Firește că Brexit creează foarte multe uh, foarte multă anxietate pentru cetățeni, mai ales pentru cetățenii din Irlanda și Irlanda de Nord, în ce privește uh, protecția drepturilor lor și protecția acordului din Vinerea Mare. S-a vorbit și despre acordul de retragere sau lipsa acestuia. Domnul Verhofstadt a spus a spus că Parlamentul a presat Comisia și ne-am bucurat că a făcut asta. Noi am dat prioritate cetățenilor europeni și drepturilor lor. Ne-am bucurat foarte mult să lucrăm pentru ei, pentru cei 3 milioane de cetățeni europeni și cei um, 1 milion de cetățeni britanici și noi și Guy Verhofstadt ne-am întâlnit cu reprezentanții cetățenilor pentru a proteja alegerile de viață ale cetățenilor europeni din Regatul Unit și britanici din, uh, din Europa. Avem acest acord de retragere, retragere din 2018, de la începutul anului, um, cu structura și cu drepturile materiale pe care le-a amintit și domnul Forhofstadt, procedurile administrative din timpul implementării, dacă vom ajunge la o ratificare a acordului, uh, am dorit simplitate și costuri reduse ale acestor proceduri pentru cetățeni înspre obținerea statutului de rezident. Câteva observații precise ca să răspund petenților. În dezbatere nu s-a vorbit despre declarația cu privire la viitoarea relație. E fundamentală pentru îngrijorările pe care le au cetățenii, tocmai petenții. Am convenit cu guvernul britanic o astfel de declarație care să conțină termenii negocierilor pe viitor. E clar că guvernul actual dorește să schimbe, să schimbe termenii conveniți în noiembrie 2018 pentru a avea alt gen de relație cu mai multă divergență între UE și Regatul Unit în materie de reguli. Pe vremea doamnei May, conchisesem deja că uh, libertatea de circulație în Regatul Unit nu va mai exista. Deci, uh, cetățenii europeni nu, nu mai puteau oricum să se um, mute în Regatul Unit. A fost decizia Regatului Unit și tot Regatul Unit a hotărât să plece din piața unică, terminând cu libera circulație a bunurilor și serviciilor, de care se bucură acum în calitate de membru. Acestea afectează mai multe chestiuni amintite de petenți în ceea ce privește uh, Uh, libertatea de, de mișcare a cetățenilor britanici care locuiesc deja în, um, în statele membre și uh, libertățile comerciale de asemenea. Și toate acestea vor trebui convenite în cadrul unei viitoare relații. Avem uh, linii orientare, de orientare aici care se referă la reciprocitate între noi și Regatul Unit și principiul nediscriminării între cele 27 state membre în ceea ce privește definirea uh, viitoarei relații cu Regatul Unit. Acestea fiind spuse, uh, s-a folosit uh, termenul de fără țărm sau fără litoral. Îl apreciez. Avem în achiul comunitar uh, termeni legați de libera circulație a resortisanților din țările terțe. Nu trebuie să uităm că există prevederi în Uniunea Europeană care vor conferi drepturi cetățenilor britanici după Brexit. Câțiva petenți s-au referit la lacune și deficiențe, am luat act de ele, știm că există aceste poziții pentru că le-am discutat cu mai multe persoane, chiar aici în această sală și cu alte persoane în trecut. Există preocupări legate de drepturi uh, legate de cetățenie sau în baza cetățeniei, de uh, terminarea uh, liberei circulații, unul dintre petenți care a plecat deja s-a referit la acest lucru și, și chiar unul dintre membrii uh, acestei comisii. Tratatul este foarte clar, după Brexit trebuie să fii uh, de naționalitate europeană a unei dintre statele membre ca să fii cetățean. De asemenea, există câteva petiții care se leagă de cazuri în care autoritățile naționale au impus deja anumite obligații asupra cetățenilor care și-au exercitat dreptul la liberă circulație. Nu am uh, impus nimic în plus față de ce a făcut Regatul Unit. De asemenea, se face referire la cazuri prin care autoritățile britanice vor trebui să-și protejeze proprii cetățeni care s-au întors în Regatul Unit și aceștia se bazează pe, pe protecția guvernului lor. Avem un sistem puternic de executare, de implementare, uh, efecte directe pe toate domeniile din uh, acordul de retragere. Se poate face apel la instanță, um, la autoritățile, la o autoritate națională de profil pe care o va înființa guvernul britanic. În mod clar, Negocierile s-au terminat în 2018. Nu vom redeschide negocierile. Vom discuta doar protocolul cu privire la Irlanda și Irlanda de Nord, în care căutăm posibile uh, alte opțiuni pentru uh, granița irlandeză. În ceea ce privește delimitarea drepturilor cetățenilor, uh, Înțeleg că este un alt uh, punct spinos. Nu nouă ne revine această delimitare. Și vă invit să vă gândiți ce s-ar întâmpla ca urmare a acestui ring fencing. Guy Hofstadt a spus că englezii vor putea alege ce vor ei, nu vor exista garanții, măsuri de rezervă. În primul rând avem un pachet de drepturi Uh, care este inclus în acordul de retragere, care include și un rol al Curții de Justiție. Deci nu este ușor să delimităm o anumită categorie uh, care să facă obiectul unui acord separat. Nu renunțăm la acordul de retragere. Comisia Europeană și Uniunea Europeană nu renunță la acest acord. Iar Orice mișcare care ar subreji credibil, sub, credibilitatea acestui acord nu este binevenită. Camera Comunelor este în majoritate împotriva uh, unui Brexit haotic. Deci ori va fi un Brexit ordonat, ori nu va fi Brexit. Deci vor trebui să se organizeze cumva. Trebuie să păstrăm tot pachetul, integral tot acordul, pentru a Uh, avea o retragere organizată a Regatului Unit. Înțeleg, oamenii așteaptă, uh, trec prin foarte multă anxietate, dar cred că asta este cea mai bună metodă de a avea rezultate cele mai bune pentru noi toți. Mulțumesc! Aș dori să dau acum cuvântul colegilor. Aș dori să-i rog pe aceștia să fie succinți, pentru că mai avem trei petiții de analizat și la ora șase și jumătate rămânem fără interpreți și nu vreau să las petenții fără dreptul de a vorbi în propria lor limbă. Începe domnul Vințe. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. O să vorbesc în maghiară. Azt gondolom, hogy valamennyien egy eh, érzelmileg eh, túlfűtött... Eh, Mulțumesc. Am avut uh, înainte o audiere destul de emoțională și aș dori să îi asigur pe toți cei care au înaintat aceste petiții că îi susținem și evident trebuie să respectăm și activitatea depusă de grupul de coordonare, este vorba de Give Hofstadt, dar și de ceilalți deputați și din cele menționate de Comisia Europeană, iată că au fost clarificate încă o serie de lucruri. Și cred că și domnul Barnier a, a contribuit în esență la această discuție. Eu cred că s-a făcut tot ce a fost posibil pentru a putea avea o reacție uh, la ieșirea Regatului Unit din Uniunea Europeană, astfel încât cetățenii europeni să nu rămână undeva pierduți între fronturi. Este inacceptabil ca cetățenii europeni să-și piardă drepturile, dar s-a putut vedea de la bun ne-am dorit de la bun început ca drepturile acestora în Regatul Unit să fie protejate și trebuie găsită o bună soluție și pentru britanicii care trăiesc în Uniunea Europeană. Nimeni nu-și dorește ca viața oamenilor să se schimbe dar datorită ieșirii Regatului Unit uh, se va întâmpla acest lucru și de aceea este cu atât mai dureros faptul că nu vom putea ști cât va dura și așteptarea nu face decât să sporească presiunea emoțională. Aici, în comisia noastră pentru petiții, nu putem face multe, nu putem decât urmări îndeaproape ce se întâmplă și putem insista să se găsească soluții cât mai convenabile pentru cetățeni. Ce putem face este să păstrăm deschise petițiile, însă știți, atunci când vrei să ajungi la un acord, e nevoie de două părți. Instituțiile Uniunii Europene au dat dovadă de deschidere pentru astfel de soluție, însă este nevoie și de Regatul Unit. Da, astfel încât cetățenii să pierdă cât mai puțin. Deci, trebuie evitat să se ajungă la o încălcare a dreptului, respectiv efectele asupra cetățenilor ar trebui limitate cât mai mult. Eu cred că în următoarele săptămâni vom uh, auzi tot mereu despre elemente care țin de ieșirea Regatului Unit. Mulțumesc. Ruiz de Besa. Ruiz de Besa. Domnul Ruiz de Besa. Estaba todavía escuchando. Încă ascultam interpretarea care nu se terminase, doamnă președintă. În primul rând, mă bucur foarte mult uh, de ce a spus și sunt de acord. Să revenim la oile noastre. O să încerc să vorbesc pe limba petenților. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră aici, pentru dedicarea dumneavoastră, devotament și mulțumiri mai ales colegei mele Jude Curtin Darling pentru că a făcut din acest lucru o prioritate și că mi-a amintit cât este de important să fim aici astăzi și că mi-a dat ocazia să vorbesc în numele socialiștilor și democraților pe această chestiune. Uh, dumneavoastră ați fost uh, Uh, ați vorbit în numele unui grup de petiționari. Și ca să urmez sfatul doamnei Montserrat, să fiu succint, putem spune că noi, socialiștii și democrații, susținem petițiile doamnei Fiona uh, Godfrey, lui Ian Stock, uh, Anthony Falk, și de la uh, ONG-ul PICUM, am văzut că deja Brexitul afectează persoanele cu cele mai mari nevoi din societatea noastră, cele mai vulnerabile de altfel, migranții și uh, solicitanții de azil. Petiția lui Ian Stock, Lucy Nabiju și, din nou, Anthony Falk și David Neville Smith și uh, un alt petent al cărui nume nu îl avem. Aceste petiții sunt foarte relevante în ce privește protejarea drepturilor cetățenilor în Uniunea Europeană și noi ne-am dori ca, dori ca ele să rămână deschise și să fie monitorizate îndeaproape de către Comisia Europeană. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamnă președintă, spune doamna Fonviză. Susțin cu tărie petițiile pe care le-am auzit, mai ales a domnului Volk. El a vorbit despre familia Zambrano. Este vorba despre o familie care ar fi putut foarte bine să fie a mea. Și singurul motiv pentru care nu este, este că eu mi-am putut permite să plătesc un pașaport britanic. Știu că naturalizarea nu ține de legislația europeană, dar nu poate să fie în regulă că Marea Britanie cere de 5 ori mai mulți bani pentru un pașaport, pentru emiterea unui pașaport, decât media celorlalte state membre. Ei bine, asta se întâmplă pentru că ei nu vor solicitanți care nu își permit să plătească între 1500 și 1700 de lire pentru un pașaport. Din nefericire, majoritatea oamenilor nu au atâția bani, oricât ar fi ei de eligibil pentru pașaport. Și acest lucru trebuie să fie luat în considerare și atunci când analizăm situația cetățenilor europeni din Regatul Unit. Am analizat lucrurile și nu există nicio corelare cu costurile naturalizării, estimate undeva la 250-300 de lire maxim, și nici cu costurile procedurilor asemănătoare de naturalizare în alte țări europene, care cam tot atâta costă, 250-300. Trebuie să avem reciprocitate în ceea ce privește costul de a deveni un membru plin al unei societăți și costul de a putea vota în țara în care trăiești. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Zdanoca! Mulțumesc, doamnă președintă. Susțin toți petenții, mai ales pe, pe uh, Judith, care a fost atât de emoționată. Sunt foarte nemulțumită, însă, de răspunsul comisiei. Și aș dori să mă adresez dumneavoastră acum. Dacă tot ne asumăm noi responsabilitatea și încercăm să facem ceva pentru a facilita, pentru a înlezni situația oamenilor. Și putem să facem asta. Uite, în Letonia am uh, uh analizat multe posibilități de când avem acest statut special de necetățeni. și știm cum putem să îmbunătățim lucrurile în legislația europeană, chiar fără să schimbăm tratatele. Există o directivă cu privire la rezidenții permanenți resortisanței țărilor terțe. Aceasta, dacă primești statutul de rezident într-un stat membru, atunci tu poți să te muți în alt stat membru. Însă, E foarte greu de făcut acest lucru, de primit acest statut, inclusiv în țara mea. Din 200.000 de, de non-cetățeni, doar vreo 200 au primit acest statut. Pentru că criteriile din directivă permit statelor membre să impună alte criterii suplimentare, de exemplu, uh, nivelul de limbă dacă tot vrei să te mulți în alt stat membru, de ce trebuie să dai un, um, un, stat, un, o, <laughs> un test de limbă în statul tău de rezidență? Deci cred că aceste lucruri pot să fie îmbunătățite și cred că se poate ocupa Comisia de asta. Vă mai propun ceva. Am mai zis că nu cred în angajamente unilaterale. În Letonia însă am mai făcut ceva și cred că ar putea fi util această idee pentru Regatul Unit în cadrul negocierilor. În Letonia am propus deși nu e exemplul ideal, dar poate, poate să facă Regatul Unit astfel încât să trateze un cetățean european ca venind din oricare dintre cele 27 state membre, adică să fie uh, privit să fie tratați acești cetățeni în baza legislației europene, ca cetățeni europeni. Poate în sensul acesta ar trebui să meargă această declarație unilaterală pe care ar face-o Regatul Unit. Și desigur că trebuie reciprocitate. Aceste state membre pot să uh, spună Regatul Unit, tratați membrii noștri, tratați cetățenii noștri care trăiesc permanent în Regatul Unit ca cetățeni europeni în ceea ce privește anumite drepturi. Există niște pași care pot fi urmați, dar noi, ca politicieni și dumneavoastră, ca petenți, Trebuie să ne asumăm responsabilitatea de a face tot ce putem pentru a obține asemenea soluții. Am dat doar două exemple, dar se pot face multe alte lucruri cu bunăvoință. Vă mulțumesc și vă urez toate cele bune în lupta pentru drepturile voastre și noi vă vom ajuta cu siguranță. Mulțumesc foarte mult! Acum, pentru a încheia acest punct de pe ordinea de zi, aș dori să îi rog pe petenți să fie succinți. Așa da, așadar îi dau cuvântul domnului Anthony Volk, apoi lui Ian Stock și apoi doamnei uh, Lucy Nabegiu. Un minut fiecare pentru a trage concluziile. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă președintă! Ca să subliniez ce a spus eurodeputații, se pot face într-adevăr mai multe fără a submina poziția de negociere a Uniunii Europene și fără a a submina abordarea juridică din acordul de retragere. Noi am propus și s-a confirmat că Uniunea Europeană poate în mod unilateral să adopte un instrument unic pentru a proteja drepturile cetățenilor britanici în caz de ieșire fără acord. De asemenea, având în vedere această abordare unilaterală, și autoritățile britanice trebuie încurajate să fie cât mai generoase. Deja, oricum, uh, sistemul acesta de rezidență din Regatul Unit uh, a început în 1 aprilie și un milion de persoane deja au primit un fel de statut protejat, imperfect, e drept, dar e mai bun decât nimic. E mai bun decât lipsa totală a protecției. În, eveniment, în, în eventualitatea nefericită a unui Brexit fără acord, eu încă vreau să nu se întâmple, dar dacă se întâmplă, doresc să rog instituțiile europene să ia în mod serios în considerare un, un instrument legal pentru cetățenii britanici din, uh, din statele membre. Mulțumesc! Thank you very much. Uh... Mulțumesc foarte mult! Doamna Lucina Vijon. Mulțumesc, nu sunt expert juridic. Suntem o organizație de la firul ierbii, suntem recunoscători că am avut ocazia să vorbim în fața Parlamentului astăzi, pentru că a fost o experiență care ne-a mișcat. Cred că grup, toți oamenii din grupul meu Nerenghe, care nu sunt rezidenți, au fost înfricoșați de perspectiva ieșirii Regatului Unit fără acord. Avem de-a face cu multe feluri de migranți, în special foarte vulnerabili, care au extrem de mari îngrijorări. Și noi vă rugăm doar să faceți tot ce vă stă în putere pentru a proteja drepturile fundamentale a acestor oameni. Mulțumim, mulțumim foarte mult. Después de haber, no, después de esta tarde după această după-amiază așa de încărcată de emoție și după ce am ascultat toți uh, petiționarii și toți membrii comisiei noastre pentru petiții, precum și cei ai uh, Comisiei Europene și ai grupului pentru Brexit din Parlamentul European. Bineînțeles că um, comisia noastră păstrează uh, deschise toate petițiile legate de acest subiect pe care le-am examinat, deci o să urmărim îndeaproape toate evoluțiile juridice și politice în prima fază, înainte de 30 octombrie, și apoi um, sistemul um, care se va, va fi aplicat de Regatul Unit în ceea ce privește înregistrarea cetățenilor și um, reciprocitatea măsurilor. Parlamentul European și-a repetat uh, apelul către un uh, Brexit um, normal și um, uh, pentru păstrarea drepturilor achiziționate de cetățenii europeni și vă mulțumesc tuturor celor prezenți. Trecem la numărul 17, punctul 17 de pe punctul din urmea Avem o serie de petiții aici 1211 din 2007, 923 din 2008, 925 din 2018, 927 din 2018. E vorba de petiții din partea EU Rights Clinic cu privire la aplicarea directivei 2004-38 um, a Uniunii Europene. Văd că nu avem decât un petiționar. Domnul Vitorio Fabrizio este de față. Unul dintre noi, uh, dintre dumneavoastră, ambii. Bun. Din motivul pe care vi l-am explicat uh, anterior, peste 15 minute interpreții își încheie programul. Vă putem acorda 5 minute fiecăruia și vă voi ruga dacă se poate să mai reduceți un pic din petiție, dar sigur, vă acord timpul dumneavoastră dacă aveți nevoie de el, dar trebuie să știți că peste 15 minute nu o să mai avem interpreții. Mulțumesc, doamnă președinte. De două ori am intervenit în uh, drept de replică și prezentare. A intervenit de două ori acest domn. Nu, odată. Deci, eu sunt președinta care uh, gestionează lucrările. Eu i-am dat cuvântul domnului Valc, așa că vă rog să luați cuvântul și vă rog să închideți microfonul. Vă rog să închideți microfonul. Thank you, madam. Mulțumesc, doamnă președinte. Petițiile, pe petițiile enunțate voi încerca să fiu cât se poate de succintă. Privesc câteva lucruri distincte într-o serie de uh, chestiuni distincte în statele membre, Belgia, Franța și Suedia, vis-a-vis -vis de încălcarea directivei 2004. Um, Numărul de identificare fiscală în Suedia, o problemă cunoscută de peste 10 ani. Prima plângere documentată de comisie datează din 2007. Două petiții uh, ulterioare au rămas deschise începând din 2010. Împotriva asigurărilor date de autoritățile suedeze nu s-au făcut uh, corecții. Și veți vedea că există o soluție de compromis care se discută de către autoritățile suedeze și Comisia Europeană de a folosi un așa numit uh, număr de coordonare în blocul unui număr de identificare fiscal. Din păcate nu rezolvă nimic și va crea doar o clasă de cetățeni de rang secund care trăiesc în Suedia și care nu vor putea beneficia de o serie de servicii asigurate prin numărul de identificare fiscală. Și sistemele IT a unor provider privați nu sunt uh, echipate pentru a recunoaște un astfel de număr de coordonare și de ce? Pentru că se folosesc data de naștere și așa mai departe, iar numărul de coordonare ar adăuga niște numere aici. Dacă cineva este născut pe 13 iunie 1972, numărul de coordonare ar începe cu 90-1306 și sistemele computerizate nu ar recunoaște acest lucru. Deci ar crea costuri suplimentare pentru întreprinderi. Raportul Scatevac pentru 2008 estimează că costurile pentru autoritățile publice pentru implementarea numărului de coordonare ar costa 22 de milioane de coroane, 2 milioane de euro de fapt pe an, până în 2022. În schimb, costul schimbării unei singure propoziții în legislația problematică este minim prin comparație și tot ce este nevoie este o schimbare <clears throat> a secțiunii 3 din uh, legislația suedeză cu privire la înregistrarea cetățenilor. Mai există probleme și vis-a-vis -vis de practicile restrictive a autorităților suedeze atunci când este voie, vorba de Uh, răspunsuri cuprinzătoare. Deci problemele nu au dispărut. Carduri de reședință și amânări. Altă petiție din Suedia. Sunt aceleași tipuri de probleme. În Suedia durează până la 2 ani eliberarea unui card de reședință pentru membrii de familie deși se specifică în articolul 10 și articolul 20 din uh, Directiva 2004 din 2008, uh, dar 6 luni pentru membrii de familie a cetățenilor europeni. Practic, uh, în Franța, de pildă, nu există mm, obligativitatea pentru cetățenii europeni să se înregistreze în Franța. Pot să o facă dacă o doresc. Asta asta au încercat să facă cetățenii europeni uh, în Regatul Unit pentru Brexit. Acest lucru va avea repercursiuni pentru că cine aplică acum, celor care aplică acum, li se spune să revină în iunie anul viitor. Deci au existat amânări semnificative și nu au fost lansate proceduri de încălcare a tratatelor către aceste state membre, pentru că în uh, alte cazuri similare, în, uh, pentru Irlanda, de pildă, s-au făcut notificări din partea Comisiei și de decurs de un an situația s-a schimbat. Oare acum de ce se permite acestei situații să persiste în Suedia și în Franța? Și uh, în locul verificării sistematice a drepturilor de rezidență de către autoritățile belgiene, altă problemă care persistă, autoritățile belgiene au creat un schimb electronic de informații, astfel încât cetățenii europeni în Belgia, care accesează asistență socială, dar nu doar asistență socială, ci și beneficii de asigurări uh, unde au contribuit. Deci, dacă accesează aceste beneficii, Detaliile lor vor fi transmise automat către oficiul de emigrări care va uh, verifica automat dacă au dreptul de reședință. Și aici vor apărea toate persoanele care uh, poate nu mai lucrează sau și-au pierdut dreptul de muncă. Deci, în perioada 2014-2016, oficiul de imigrare a obținut acces la date în peste 9.000 de cazuri care au dus la circa 2500 de decizii de um, uh, a dreptului de rezidență. Deci 44% din totalul numărului de decizii de expulbări din acea perioadă au fost uh, date ca rezultat al acestui uh, schimb de date și acest lucru este interzis de legislația europeană și problema uh, mai este și că Comisia consideră că nu e o problemă, consideră că autoritățile belgiene au dreptul să facă acest lucru. Autoritățile belgiene pleacă de la prezumția că dacă că accesezi beneficii, nu mai ai dreptul de reședință. Și acest lucru este interdict. Da, acest lucru până la urmă duce la expulzare în anumite cazuri. Am să dau acum cuvântul colegului meu care va vorbi mai mult despre problemele din Suedia. Sper că cu altă ocazie vă voi putea explica problema mai pe larg. Două minute precizează Doamna președinte, două comentariu. Primul comentariu se referă la numărul de coordonare în Suedia și propunerea care a fost făcută de către guvernul suedez către Comisia Europeană. Așa cum a spus uh, Antonir, rap raportul a fost publicat de Scateverg în 2018 și acolo se spune că există foarte multe dificultăți și probleme cu numărul de coordonare care trebuie rezolvate înainte de introducerea acestuia și a schimbărilor aferente. Astfel încât, în momentul de față, nu ar fi posibilă aplicarea acestui, acestei schimbări în sistem și această opinie a fost confirmată și de către guvernul suedez în septembrie 2019, spunând că da, lucrăm la această problemă, dar nu suntem în măsură să operăm uh, schimbări în sistemul numărului de coordonare pentru a permite cetățenilor europeni să se înregistreze la fel ca cei care beneficiază de un număr personal. Al doilea comentariu se referă, de fapt, la procedura de încălcare a tratatelor care a fost lansată de Comisia Europeană împotriva Suediei pentru directiva de reunificare a familiei. Astfel de proceduri de încălcare a tratatelor, spune Comisia Europeană menționează legislația cu privire la înregistrarea persoanelor, cea care generează de altfel toate aceste probleme. Și Comisia Europeană spune foarte clar că faptul că resortisanța unor state terțe așteaptă atât de mult pentru alocarea unui număr personal și state verche solicită acestor oameni să aștepte uh, 12 sau 18 luni pentru a primi acest număr constituie o încălcare a principiului uh, tratamentului egal. Întrebarea mea pentru Comisia Europeană este de ce s-a făcut această precizare pentru resortizanța unor state terțe și s-a lansat uh, o procedură de încălcare a tratatelor împotriva Suediei, în timp ce nu s-a făcut aproape nimic în ceea ce privește cetățenii europeni și încălcarea principiului de tratament egal. Mi-aș dori un feedback în acest sens. Îmi cer scuze pentru cele 49 de secunde. Mulțumesc foarte mult! Acum este rândul comisiei Monica Mosaver. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc și petiționarilor. Am să încerc cu petițiile din Suedia, unde într-adevăr împărtășim uh, preocupările petiționarilor. Am încercat să rezolvăm problema cu autoritățile suedeze, însă nu cu viteza pe care ne-am fi dorit-o. V-ați referit la raport, la raport la agenție fiscală cu privire la utilizarea acestui număr de coordonare și Agenția Fiscală a admis că există în continuare dificultăți pentru operatorii privați pentru a-l folosi. Prin urmare, Comisia, imediat după, după publicarea acestui raport, a luat legătura cu autoritățile suedeze, insistând că acest număr de coordonare ar trebui să rezolve și problemele cetățenilor uh, europeni <clears throat> atunci când este vorba de interacțiuni cu entități publice, dar și private. În 2019 am uh, îmi permit acum un răspuns în urma unei solicitări a noastre, dar încă nu s-a evaluat răspunsul. În ceea ce privește asigurarea de sănătate, trebuie să vă spun că guvernul suedez a schimbat uh, liniile uh, directoare în ceea ce privește aplicarea și uh, asigurarea este evaluată individual pentru a vedea dacă persoana are dreptul de reședință. Nu am primit să uh, plângeri de ceva vreme, dar recent am primit din nou plângeri și din partea dumneavoastră, ceea ce ne-a făcut să contactăm autoritățile suedeze și pe această temă și trebuie să vedem exact unde sunt problemele însă ținem legătura cu autoritățile suedeze pe această temă. În ceea ce privește întârzierile în emiterea cardului de reședință, monitorizăm progresele și aici. După cum știți, autoritățile din Suedia au avut restanțe datorită și crizei migrației, iar autoritățile din Suedia au prioritizat acest număr mare de sosiri Am primit o actualizare a statisticilor, s-a constatat o îmbunătățire în iunie, însă nu pe cât ne-am fi dorit. Deci am revenit uh, din nou, iar autoritățile din Suedia urmează să ne transmită un raport în această lună. Ceea ce privește Franța, că cetățenii nu ar primi carduri de reședință, aș dori să specific că pentru o perioadă de 3 până la 5 luni nu este prevăzut niciun fel document de reședință pentru cetățenii europeni, um, ci Franța um, s-a oferit să introducă unul, dar doar într baza unei legislații naționale. Doar pentru Uh, permis de reședință permanent se emită un astfel de permis. Am luat legătura cu autoritățile franceze, ne-au prezentat care sunt regulile. Toată lumea ar trebui să primească documentele, dar indiferent de dacă cetățenii, în speță cetățeni britanici, ar primi un astfel de document în baza acquis actual, acest lucru nu ar afecta uh, legalitatea șederilor uh, în uh, cele două scenarii de ieșire cu sau fără acord. În ceea ce privește petiția din Belgia, da, există un sistem de înregistrare a persoanelor care au declarat că au suficiente de mijloace de subsistență dar uh, solicită în același timp și asistență socială, ceea ce ar putea duce la o contradicție. În speță, dacă cererea se extinde pe o perioadă mai mare de 3 luni și în acest context aș dori să subliniez că statele membre nu trebuie să verifice în mod sistematic dacă șederea continuă să fie legală, dar dacă există semne că o ședere nu mai este legală, statul membru are dreptul să efectueze astfel de verificări. Directiva mai stipulează că doar solicitarea de asistență socială nu ar trebui să ducă la <clears throat> um, terminarea șederii, iar în, în cazul lor unei decizii de expulzare ar trebui avut în vedere și situația personală a persoanei și asistența de care a beneficiat. Sistemul în vigoare permite acest lucru, dar și deci nu este prin urmare o expulzare automată. Comisia consideră că nu avem dreptul să facem verificări a legalității de ședere dacă există motive să credem că condițiile nu mai sunt îndeplinite.